Okay, um, I was waiting, hoping we might get some... Am uh, așteptat sperând că o să vină mai mulți raportori din umbră la primul raport, uh, sistemul bancar paralel, dar o să începem. În primul rând, uh, vreau să adoptăm ordinea de zi. Nu văd că sunt dorințe de a o schimba, este adoptată. Uh, am foarte multe comunicări ale președintelui, îmi pare rău să vă spun acest lucru. Pe 9 octombrie, marți, uh, se schimbă sala de ședință și trebuie să începem la timp. Vă reamintesc că sesiunea de dimineață va avea loc la PHS 3C50 mâine dimineață. Deci PHS uh, Uh, C50, uh, dar după amiază ne reîntoarcem în această sală. Asta ca urmare a unei cereri făcute de administrație pentru uh, Uh, a găzdui uh, un eveniment de mare clasă în această comisie, unde este nevoie de o sală mai mare. Ne vom întâlni cu Mario Draghi la 9.30. Mâine dimineață avem un alt punct care înseamnă îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor, raportor uh, de Becker la, vă rog să veniți la ora 9 punct, pentru că aminte nu putem să respectăm uh, uh, orarul. Audiere publică uh, aș vrea să reamintesc uh, celor interesați că miercuri de la 9 la 1 Comisia va avea o întâlnire publică pe ambele teme. O întâlnirea este organizată cam din scurt și toate celelalte camere sunt ocupate, așa încât vom face acest lucru la ASP3G2. O să încercăm să obținem și o sală de ascultare. Pentru moment nu am reușit să o facem. Deci ASP3G2 este, uh, numărul de locuri este limitat, așa încât uh, vreau să recomand și uh, posibilitatea de a asculta pe internet, dacă nu se poate altfel. Apoi, în ceea ce privește trilogurile, agențiile de credit, după 13 septembrie, după trilogul de atunci, raportorul și raportorii din umbră m-au, m-au rugat să ne întâlnim cu ambasadorul cipriot și reprezentantul permanent la Uniunea Europeană pentru a discuta cum vom proceda în continuare cu trilogurile care nu se desfășoară și nu progresează um, um, în mod uh, satisfăcător până acum. Am avut un trialog la care a participat și comisarul Barnier. Raportorul uh, a arătat că vrea să finalizeze negocierile până la sfârșitul acestui, acestei luni. S-au făcut progrese în ceea ce privește, uh, de pildă, definiția capitalului necesar pentru IMM-uri, Uh, dar uh, totuși uh, va trebui să facem mai multe progrese pentru a ne stabili sau a respecta obiectivul. Următorul uh, trilog este joi. În ceea ce vește CARP, două dialoguri au avut loc. Uh, Principalele teme discutate au inclus obiective și nivelul de armonizare, uh, domeniul de aplicare, definiții, exceptări și opțiuni ale statelor membre, obligațiile față de consumatori. Uh, progresul este lent, mai ales în ceea ce vește domeniul de aplicare, unde atât uh, pozițiile colegiuitorilor diferă foarte mult. S-a dat un mandat pentru a, a Uh, explora uh, alternative tehnice pentru a reconcilia aceste poziții, care vor fi uh, prezentate la următorul trilog, care este programat să aibă loc pe 17 și 22 octombrie. Uh, în ceea ce privește pachetul celor două, au avut loc uh, patru trialoguri, s-au uh, raportat progrese semnificative, în special în ceea ce este supravegherea bugetară a statelor membre, dar nu am făcut progrese prea mari uh, la raportul Ferrera. Dată fiind importanța temelor discutate în raportul Ferrera, s-au făcut mai multe progrese la ultima întâlnire de trilog în ceea ce privește acest uh, uh raport. De fapt, la ultima întâlnire ne-am concentrat exclusiv asupra acestui raport Ferrera. S-ar uh, există uh, discuții ca uh, pachetul celor două să fie împărțit în două uh, și am fost informată că acesta nu este uh, mandatul care a fost uh, dat de această comisie, au acceptat acest lucru și am uh, accentuat faptul că nu putem să compromitem calitatea legislației luând hotărâri pripite. Poate că vom avea note scurte. Trecem la sistemul bancar paralel și o să dau cuvântul uh, raportorului uh, domnului Alhadrui pentru uh, a discuta amendamentele. Mulțumesc, doamnă colegă. Unele amendamente au fost depuse la raportul meu. Mulțumesc colegilor mei în general Vreau să spun că majoritatea propunerilor sunt constructive, ele consolidează sau completează textul, ceea ce este un lucru excelent. În zilele următoare o să ne întâlnim cu raportorul din umbră pentru a încerca să elaborăm uh, amendamente de compromis pe care le vom uh, vota la Strasburg. Un pachet care sper că va uh, putea să fie aprobat uh, pentru a transmite un mesaj puternic Comisiei care a anunțat că va face propuneri mai concrete. Uh, esența acestui raport este un apel făcut uh, pentru o culegere de date mai uh, bune din punct de vedere cal calitativ, identificarea riscurilor pe care le prezintă acest sistem bancar și este un apel lansat Comisiei pentru a reacționa prin propuneri de reglementare. În această privință, suntem de acord în linii mari. O să trec în revistă toate uh, amendamentele, însă o să punctez anumite aspecte. Unii colegi au cerut inițiative de reglementare și sunt deja unele în ceea ce privește o serie de aspecte ale sistemului bancar uh, paralel. Însă există o serie de neajunsuri, de lacune care uh, trebuie uh, corectate Doamna Voltman Col a depus un amendament 25, o bază bună pentru compromis. Majoritatea colegilor sunt de acord în ceea ce privește uh, Consiliul pentru Stabilitate Financiară, FSB. Majoritatea sunt de acord atunci când spun că pe lângă uh, aspectul paralel acestor activități bancare există și aspecte pozitive Domnul Ferber propune o interdicție. Aceasta este poate un lucru care place, însă acest lucru uh, nu uh, este uh, foarte bun pentru complexul acesta sistem, pentru acest sistem complex. Trebuie să se pună accent nu numai pe uh, euro pentru a ajunge la o transparență, sunt de acord cu acest lucru, uh, Cred că uh, CERSul ar trebui, Comitetul pentru Risc Sistemic ar trebui să reacționeze în timp util. Doamna Gular, doamna Vortman Col sunt de părere că sunt necesare condiții de concurență egale între băncile care nu sunt în sectorul paralel și cele care sunt incluse în acest sistem. Regulile uh, contabile trebuie să dea indicii în legătură cu valoarea reală și sunt de acord, uh, cred că uh, Comisia trebuie să se aplece asupra acestui aspect. Unii colegi uh, cred că CRD 4 constituie un instrument care va permite să, stabile, să se stabilească limite pentru sistemul bancar paralel. Este un cadru posibil extinderea CRD la entități non-bancare este și ea propusă. În ceea ce privește consolidarea, ă, ea este și ea, la rândul ei, susținută. Sunt mai multe amendamente care se referă la o securitate sporită și apoi fondurile de piață monetară, MMF sau FPM în română, Europa nu este unită, trebuie să vedem și ce se petrece în Statele Unite. Domnul Gartner a trimis o scrisoare săptămâna trecută unde spune el însuși că va trebui să propunem reforme uh, pentru acest fond, uh, uh, reforme care să meargă în sensul raportului pe care vi-l propun. Unii colegi doresc să lanseze un apel comisiei astfel încât în ceea ce privește fondurile de piață monetară să se facă uh, ceva care să fie uh, apropiat de OPCVM 6. În ceea ce privește protecția consumatorilor, uh, avem de a face cu niște neajunsuri pe care trebuie să le corectăm. Doamnă președintă, sentimentul meu este că suntem de acord în mare măsură în ceea ce privește direcția în care ar trebui să ne îndreptăm și cred că atunci când e vorba de chestiunile cele mai importante putem să ajungem la un compromis. O să fac uh, uh, propuneri în zilele următoare, vor discu voi discuta cu raportor, raportorul fictiv, fiecare își va aduce contribuția astfel încât să ajungem la un pachet de propuneri care să fie susținut de cea mai mare parte a colegilor noștri. Președinta, mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc, uh, Said, uh, pentru uh, ceea ce ai spus în legătură cu amendamentele prezentate, spune doamna Corin Ortman-Col. Uh, în anumite zone cheie observăm o convergență de-a lungul liniilor pe care le-ai expus în partea introductivă. Pentru mine, este important, într-adevăr, să vedem care sunt uh, riscurile sistemului bancar paralel, uh, nu numai să le privim ca pe un risc, uh, ci și să avem grijă cum să reglementăm și cum să evităm situația în care sistemul bancar paralel să fie folosit în scopuri greșite, să fie incorrect uh, folosit și să fie perceput ca o uh, povară uh, administrativă prea mare. Trebuie să vedem unde trebuie să revizuim, unde trebuie să extindem uh, reglementările. În același timp, uh, trebuie să avem grijă uh, să nu avem uh, suprapuneri uh, sau inconsecvențe. Cred că abordarea ta, abordarea pe care ai propus-o este importantă atunci când vine vorba de protecția consumatorului, care, după părerea mea, este uh, o componentă foarte importantă a acestei legislații, cred că trebuie să mergem tot în această direcție. Să vedem unde este nevoie de reglementări suplimentare, să avem grijă și să avem în centrul atenției protecția consumatorului. Există colegi care Uh, vor să adopte această linie a uh, interzicerii unor produse financiare. Însă experiența uh, arată că vor să apară alte probleme când faci acest lucru. Deci trebuie să avem un proces transparent și trebuie să avem o manieră de abordare consecventă și sustenabilă care să aibă în centru uh, consumatorul. În ceea ce privește culegerea uh, datelor, uh, ați amintit amendamentele și susținem cele spuse în raport în legătură cu introducerea unei baze centrale, baze de date centrale, apoi Uh, am și un alt uh, amendament în care arăt că este important să vedem cum va, se va face această uh, colectare a datelor. Este important ca și Comisia să analizeze această culegere a datelor și să aibă o perspectivă mai largă, apoi să se întrebe ce date sunt disponibile, ce date lipsesc, Trebuie să punem toate aceste întrebări la oaltă și să le dăm un răspuns pentru ca să nu avem uh, prea multe suprapuneri în munca noastră. Dar dacă ne uităm la amendamentele depuse, cred că putem să găsim o linie comună, un numitor comun. În uh, partea introductivă nu am uh, prins uh, remarcile în ceea ce privește separarea uh, băncilor comerciale și de investiții. În mai multe rânduri se spune că acest lucru trebuie discutat într-un context mai larg și nu o să fi surprins că împărtășesc acest punct de vedere, mai ales după discuțiile din uh, Comisia uh, a raportului Canen, lucrurile nu sunt uh, în alb și negru. Cred că trebuie să discutăm mai aprofundat, așa încât susțin aceste amendamente. În ceea ce privește tratamentul titrizării, sunt de acord cu tine că există o linie comună în amendamente, ceea ce ar fi bine. În ceea ce privește reglementarea fondurilor de piață monetară, cred că ceea ce a propus Wolfgang Klintz este uh, un aspect uh, pozitiv, adică să uh, încadrăm acest lucru uh, în contextul necesar. Cred că ar fi o, o atitudine bună de adoptat. Apoi, în ceea ce privește uh, uh, reglementarea uh, Uh, fondurilor cotate de bursă. Sunt uh, de acord cu tine. Uh, cred că și în această privință există o oarecare convergență în amendamentele prezentate. Cred că putem să găsim o linie comună. Deci, dacă privim lucrurile pe fond, și dacă încercăm să vedem unde sunt cantonate problemele, uh, ne putem uh, apoi uh, axa și pe legislație suplimentară. Cred că putem să găsim o linie comună, pot să contez pe sprijinul nostru și aștept să văd amendamentele de compromis mai în detaliu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! <clears throat> Mulțumesc! stimați colegi. Cred că este clar faptul că unul dintre motivele pentru criza, criza financiară actuală au fost arbitrajele de reglementare. Am făcut mult pentru a adapta uh, sistemul de reglementare clasic, însă în același timp uh, piața uh, sistemului bancar paralel s-a extins și multe dintre uh, lucrurile care înainte erau oferite uh, de băncile uh, tradiționale uh, sunt acum oferite de sistemul bancar paralel. Uh, faptul că se vorbește despre un sistem uh, bancar paralel, uh, shadow banking din umbră, cum ar fi, um, aduce o conotație negativă, ca și când ar fi vorba de uh, ceva dubios, însă tot ce trebuie să facem este să creștem transparența. Uh, dar pot exista și aspecte pozitive. Eu am depus 18 amendamente, ceea ce nu înseamnă însă că nu sunt de acord cu concluziile colegului Said uh, de cele mai multe ori. Uh, susțin concluziile sale și um, Cred oricum, în ciuda numărului mare de amendamente pe care le-am depus, că vom putea uh, ajunge la bune compromisuri. Însă aș dori să mă refer totuși la unele, la unele puncte. În general, întreg sistemul uh, mi se pare că nu are suficiente informații Uh, și nu este vorba numai de Uniunea Europeană, ci uh, în colaborare cu partenerii noștri, de exemplu, de exemplu Statele Unite, trebuie să încercăm să creăm un sistem transparent care să ne permită să urmărim acest sector și să acționăm atunci când este nevoie. Propunerile raportorului cu privire la termenele până la care trebuie să se întâmple ceva mi se par uh, foarte ambicioase, poate prea ambicioase. Nu cred că vom putea până la începutul anului viitor, nu mai sunt nici măcar trei luni până atunci, uh, deci nu cred că vom reuși până atunci să uh, facem toate aceste lucruri, dar dacă reușim anul viitor, va fi bine. Clar este că multe măsuri trebuie să fie încadrate în reglementări care există deja de exemplu, la uh, fondurile uh, de piață monetară și în alte uh, cazuri avem deja reglementări sub um, directiva OPCVM 5 și care acum va deveni 6. Va trebui să ne asigurăm că avem o nouă definiție a activelor eligibile, astfel încât să ne asigurăm că uh, Um, ceea ce definea aceste OPCVM-uri, așa nume un titlu uh, sigur, să rămână un astfel de titlu sigur. În ceea ce privește fondurile de piață monetară, în ultimele săptămâni s-a făcut foarte mult. Cel puțin la mine, dar cred că și la celălalt raportor din umbră, dar și la raportor, uh, Um, deci la mine s-au exprimat, din, au fost exprimate foarte multe dorințe. Um, de exemplu, a existat conferința EFAMA, au existat um, diferite discuții și seminarii, seminare pe acest uh, subiect, iar mai ales cei din, sistem din sistemul bancar paralel au un interes să știe care vor fi reglementările și, practic, nici măcar nu vor foarte mari uh, modificări. Uh, și IOSCO um, are dificultăți în a um, defini ce vor, în a găsi formulările um, potrivite. În Statele Unite am avut senzația că uh, industria a reușit Uh, să explice uh, guvernului că, de fapt, cel mai bine este să nu facă nimic. Deci, Geithner acum se gândește că poate abordarea uh, de până acum nu este cea mai bună. Abordarea, poate că ar trebui, consideră ei, să, să aibă um, acea abordare mai variabilă. Oricum, trebuie uh, să analizăm această situație și cred că treb- uh, modificarea trebuie făcută în cadrul directivei OPCVM. În ceea ce privește contabilitatea uh, și pentru o raportare financiară prudențială, cred că ar trebui, uh, într-adevăr, să avem uh, ceva adaptat însă um, trebuie, deci această raportare trebuie să fie um, adecvată, chiar dacă acest lucru nu este prevăzut. În ceea ce privește restructurările, la, la licenție, la autorizarea de licențe, avem uh, unele aspecte prevăzute deja la CRD 3. Um, în ceea ce privește titrizarea, mă scuzați, um, trebuie să existe un număr limitat, deci trebuie să prevedem un număr limitat de titrizări care pot avea loc. Um, iar motivele pentru care acest lucru este logic le cunoaștem cu toții. În ceea ce privește tranzacțiile repo. Cred că trebuie să lăsăm mână liberă actorilor dacă uh, doresc să introducă anumite garanții sau nu. Uh, nu cred că putem noi, uh, ca guvernanți sau ca legiuitori, să, prevedim, să prevedem noi Um, sumele în acest caz. Oricum, trebuie să existe o transparență absolută și aici. Încă un punct în ceea ce privește fondurile de piață monetară. Acestea au fost întotdeauna um, percepute ca fiind foarte sigură, sigure, uh, iar criza ne-a arătat însă că au existat astfel de fonduri uh, care aveau uh, valoarea um, cotată de un dolar. Însă fondurile de piață monetară nu caută în primul rând uh, profitul, ci în primul rând securitatea, stabilitatea. Și de aceea, poate că aceste aspecte ar trebui să le punem pe primul loc în reglementarea noastră. Siguranța și lichiditatea. Acestea să fie garantate. Dacă apoi ajungem la soluții ca în Statele Unite, um, cu schimbări, cu adaptări la um, sau cu punerea la dispoziție de 30, 40, 50% după o, o zi, o săptămână, o lună și așa mai departe, asta rămâne de văzut. Este însă un lucru foarte clar aceste fonduri uh, nu au fost atât de sigure cum erau ele prezentate de către cei care făceau uh, tranzacții în cadrul lor. Știm că uh, în mai multe cazuri chiar au existat fonduri care au intrat în dificultate și care au trebuit să fie salvate de băncile care au garantat pentru ele, de băncile finanțatoare. Iar, bineînțeles, și acest lucru ar trebui în viitor să fie uh, transparent. Există o problemă pe care noi nu o vom putea uh, aborda, dar o problemă care se ridică la ora actuală din, din punctul de vedere al ratelor dobânzilor, și anume acum când practic nu mai există dobânzi pentru depozite pe termen scurt, e bine, în această situație, cum pot aceste fonduri să mai facă profituri? Însă, din fericire, nu noi trebuie să ne batem capul și cu această întrebare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Eu uh, am înaintat niște amendamente care însă cred că vorbesc de la sine. Said. Ai cuvântul. Wel, eh, rest mij enkel om de collega's te danken die het woord genomen hebben. Mulțumesc foarte mult eh, colegilor eh, care au luat cuvântul. Poate, așa cum v-am spus deja, poate nu toată lumea care avea contribuții a reușit să fie astăzi aici, dar pe baza contribuțiilor înaintate. Vom încerca în zilele viitoare să ajungem la compromisuri care să se bucure de majoritate la votul care va avea loc uh, peste cam 10 zile. Mulțumesc foarte mult! Deci, pe 22 octombrie vom vota la Strasburg, acesta este calendarul actual, după care sperăm să ajungem la plenară în luna noiembrie. Mulțumesc foarte mult! Cred că, iată, respectăm programul. Liam este aici, nu, tu îi ții locul, Wolf este aici, Teodor este alături de noi, Filip încă nu a venit, Nicolas... Uh, și Ivo, alături de noi. Bun, atunci putem trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba despre programul fiscalist Teodor. Thank you, Mrs. Chairwoman. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să reamintesc colegilor faptul că am discutat deja acest program Dat fiind că prima dată Comisia a propus un program care se numea Fiscas și care reprezenta o fuziune între program, programele Fiscalis anterioare și programele Vamale. Pe baza propunerii Parlamentului European și pe baza propunerii Consiliului, Comisia a hotărât să revină cu două programe separate fiscalis și celălalt vamă. Astfel încât avem același cadru asemenea programelor anterioare pentru perioada 2007-2013. Iar aici trebuie să-i mulțumim comisiei pentru că au dat curs solicitării noastre și solicitării noastre și a Consiliului. Noul program Fiscalis, pe care îl avem acum în fața ochilor, are două componente principale. În primul rând, se referă la stimularea cooperării fiscale în Uniunea Europeană, cooperarea dintre autoritățile fiscale naționale o să revin la acest aspect mai târziu. Iar a doua componentă a programului se referă la sprijinirea și consolidarea uh, capacității informatice. Este vorba despre sistemul uh, informatic european aici. Aici se vehiculează foarte multe schimburi de informații între autoritățile fiscale naționale. Aș dori să vă reamintesc, dacă îmi permiteți, faptul că acest program, Fiscalis 2007-2013, a fost evaluat de către două autorități de evaluare independente, Un evaluator s-a concentrat asupra eficienței, valorii adăugate și așa mai departe. Iar uh, cealaltă celălalt evaluator, s-a concentrat pe posibilitățile îmbunăt posibili posibilele îmbunătățiri aduse programului Fiscalis 2013-2014-2020. Vreau să vă spun că evaluarea a avut un rezultat pozitiv pentru acest program dat fiindcă programul uh, răspunde în mod evident nevoilor statelor membre și are o plus valoare evidentă, dat fiind că cooperarea între autoritățile fiscale reprezintă un element foarte important în vederea sporirii eficienței activității din acest domeniu. În egală măsură, Comisia Europeană, căreia îi mulțumim încă o dată, a ținut cont nu numai de recomandarea celui de-al doilea evaluator în ceea ce privește posibilele îmbunătățiri aduse acestui program pe perioada 2014-2020, ci, în egală măsură, Comisia Europeană, în acest nou program pe care, iată, ni-l prezint acum, a ținut cont și de unele dintre recomandările noastre – emise pe parcursul dezbaterii. Este vorba de faptul că se pune accentul mult mai mult pe cooperarea între autoritățile fiscale naționale cu scopul de a, combatere, de a combate evaziunea fiscală, frauda fiscală și, bineînțeles, evitarea agresivă pe căi legale uh, a taxelor și impozitelor. În ceea ce privește acest program, vreau să vă spun că una dintre cele mai importante îmbunătățiri aduse o reprezintă propunerea Comisiei de a nu limita acest program numai la TVA, la accize și capital uh, între ele de capital, dar uh, la nivelul Uniunii Europene trebuie spus că noi am adoptat regulamente cu privire la recuperarea creanțelor prin uh, cooperarea autorităților fiscale naționale. Se face o propunere ca în acest proces de cooperare să participe și țările candidate, precum și țări care participă la politica europeană de vecinătate, dacă întrunesc anumite condiții, bineînțeles. Comisia propune să participe aici și experți externi din țări terțe, la nivelul Ministerului de Finanțe și așa mai departe, dar și din cadrul organizațiilor internaționale. Așa cum am spus deja, la nivelul recomandărilor uh, făcute în dezbaterea anterioară, noi am uh, dorit să avem priorități foarte clare de combatere a um, evaziunii sau evitării fiscale, dar, și, dar în același timp să se reducă și povara fiscală, povara administrativă asupra autorităților fiscale. Suma alocată acestui program este 234 de milioane de euro pentru întreaga perioadă 2014-2020. Ave, am înaintat în acest sens uh, un uh, amendament, lucru ce se întâmplă la toate aceste programe, acest cadru bugetar urmează să fie um, urmează să fie negociat în cadrul uh, discuțiilor bugetare cu privire la cadrul financiar multianual 2014-2020. Ce propunem noi uh, prin amendamentele noastre la acest proiect de regulament? În primul rând, am propus să, să se pună accentul pe cooperarea cu uh, țări candidate sau cu țări care, fac, care sunt membre ale politicii europene de vecinătate și să punem accentul acestei cooperări pe combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Bineînțeles, uh, totuși ținând cont de resursele financiare limitate ale acestui program. Apoi, în ceea ce privește implicarea experților externi din țări terțe sau reprezentanții organizațiilor internaționale, noi propunem ca implicarea experților să fie limitată, dat fiind aceleași constrângeri bugetare. În egală măsură, am încercat, prin înaintarea unui amendament, amendament evitarea folosirii fondurilor Uniunii Europene în uh, scopul uh, cooperării bilaterale care are loc între un stat membru și o țară terță. Dat fiind faptul că Propunerea comisiei se referea la faptul că prin acest program, că acest program ar trebui să sprijine în egală măsură cooperarea între statele membre și țările terțe. Noi dorim să evităm următoarea situație. O cooper cooperarea între un stat membru și o țară terță sau două țări terțe care ar putea să se deruleze și prin intermediul relațiilor bilaterale. Iată de ce am înaintat un amendament în acest sens pentru a exista un număr minim de state membre, de uh, minimum două state membre și minimum trei țări terțe din afara Uniunii Europene. Am mai înaintat un amendament și am discutat pendelete cu reprezentanții Comisiei despre Privitor la unele aspecte din acest program și aici în contextul comunicării din partea președintelui Barroso adresate Parlamentului European, în care președintele Barroso recomandă să nu există plafoane în aceste programe, fiindcă aceste plafoane restrâng flexibilitatea Comisiei în faza de aplicare a programelor. Acum, raționamentul nostru a fost următorul. Programele, programul are două părți, cooperarea între administrațiile fiscale naționale. Aici este vorba de formare, ateliere, seminare și așa mai departe. tot soiul de evenimente unde autoritățile fiscale pot face de schimb de bune practici, experiențe și așa mai departe și consolidarea capacității informatice în conformitate cu experiența pe care am uh, căpătat-o de la programele anterioare, 2007-2013, majoritatea resurselor din aceste programe se îndreaptă către uh, dimensiunea informatică, care este, bineînțeles, foarte importantă. Este vorba de un schimb automatizat de informații cu privire TVA, cu privire la TVA, uh, accize și așa mai departe. Noi am considerat că trebuie să avem o sumă maximă care poate fi folosită aici pentru acest element informatic și am dorit prin amendamentul nostru să, ca aceasta să se ridice la maximum de 80% din resursele alocate uh, pentru a avea o diferențiere foarte clară între consolidarea capacității informatice și cooperarea între autoritățile fiscale naționale. Am înaintat, cum spuneam, un amendament în acest sens. Și asta pentru ca rapoartele cu privire la revizuirea de la jumătatea parcursului și cu privire la revizuirea Uh, finală finale să fie, trimite, să fie trimise Parlamentului și Consiliului pentru a putea, pentru ca Comisia să fie clar răspunzătoare în ceea ce privește aplicarea acestor programe. Iată ce doream să vă spun deocamdată. Acum uh, să vedem ce au de spus colegii, raportorii din umbră și, bineînțeles, reprezent, avem și alături de noi și eh, pe reprezentantul comisiei care se ocupă de aplicarea acestor programe. Avem timp eh, suficient să discutăm cu comisia la sfârșit. Eh, Lisa, în numele lui Lie, îți dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule raportor, domnule Stolojan. Lyon își cere scuze că nu poate fi alături de dumneavoastră, dar uh, a avut o ședință foarte importantă în țară, iată de ce nu a putut fi prezent uh, aici și mi-a cerut să îi țin locul. Deja în luna iunie uh, Colegul nostru i-a mulțumit uh, domnului raportor pentru raportul cu privire la Fiscalis și acum dorește să-și manifeste același mulțumit pentru cel de-al doilea raport. Colegul Iam și cu mine suntem bucuroși de faptul că Comisia a emis o propunere modificată în luna august, în cele din urmă, dar ne pare rău că a durat atât de mult aceste, acest lucru a dus la întârziere și la un volum de muncă crescut pentru toți cei implicați. În ceea ce privește noul proiect de raport, nu cred că trebuie să repetăm ce s-a spus deja în luna iunie, dar am dori să atragem atenția asupra faptului că suntem în, în linii mari de acord cu abordarea dumneavoastră, domnule raportor, mai ales în ceea ce privește consolidarea concentrării programului, în ceea ce privește combaterea fraudei fiscale și evaziunii fiscale, elemente foarte importante pentru grupul nostru politic, pe care, lucru pe care le știți foarte bine și cred că majoritatea membrilor acestei comisii sunt uh, pe aceeași lungime de undă. Dar uh, regretăm faptul că uh, s-a eliminat referirea la dupla impozitare de la punctul 8, acum amendamentul 5. Această formulare corespundea activității desfășurate de comisia noastră în domeniul impozitării de curând. În ceea ce privește celelalte amendamente înaintate, am dorit uh, să facem unele modificări, dat fiindcă s-au modificat unele lucruri în acest al doilea document, în ceea ce privește experții uh, externi, în noua formulare de la amendamentul nou, dă posibilitatea unui compromis foarte bun, mai ales uh, în ceea ce privește un compromis la care am putea ajunge cu colegii de la ALDE. S-a eliminat, uh, s-au eliminat plafoanele care erau prezente în primul raport uh, pentru acțiunile eligibile la articolul 6, care acum este articolul 7. Chiar dacă nivelul acestor plafoane ar trebui să fie discutat cu serviciile relevante ale comisiei, uh, suntem convinși de faptul că existența plafoanelor în regulament ar duce la un mai bun control în ceea ce privește executarea programelor. Și în cele din urmă câteva cuvinte privind acțiunile comune specifice, cum ar fi controlele multilaterale. Ați introdus în acest al doilea proiect condiții mult mai stricte pentru, aceste, pentru eligibilitatea acestor acțiuni. Este vorba de faptul că trebuie să se refere la cel puțin trei țări, dintre care două din Uniunea Europeană. Colegul meu ar dori să știe de ce s-a operat această schimbare, de unde vine această schimbare în abordarea dumneavoastră, dat fiind că dimensiunea europeană ar fi garantată cu minim două state membre. Vom înainta unele amendamente acum, care sper să joace un rol constructiv, iar colegul meu așteaptă cu nerăbdare să aibă discuții rodnice cu privire la acest raport și vă mulțumim amândoi pentru activitatea realizată. Mulțumim. Mulțumim, Wolf. Mulțumesc. Cred că nu mai am foarte mult de adăugat, pentru că atât raportorul cât și Elisa s-au referit la o serie de puncte de pe lista mea. Mai bine mai târziu decât niciodată, este singurul lucru pe care pot să-l spun. Această propunere trebuie să fi, trebuia să fi venit mai de mult, însă ce avem acum mi se pare că este o bază bună pentru a continua. Raportorul um, a depus un număr de amendamente uh, și amendamentele depuse în general sunt limitate, ceea ce arată și cât de bună a fost baza. Când este vorba de cine poate fi implicat în acest program, Comisia este de părere, la fel ca și raportorul, că experții externi ar trebui să, ar, ar trebui să fie utilizați în număr limitat. Cred însă că definiția actuală uh, ar putea fi îmbunătățită pentru că nu este suficient de precisă. Trebuie să nu uităm că este vorba de faptul, să, să nu uităm că este vorba de a obține expertiză de ultimă oră, astfel încât să putem atinge ceea ce ne-am propus, și anume o îmbunătățire perceptibilă în uh, cooperarea autorităților uh, fiscale și lupta împotriva evaziunii fiscale. Apoi, în ceea ce privește bugetul, înțeleg atunci când raportorul spune că nu trebuie să cheltuim toți banii pentru îmbunătățirea sau elaborarea de programe IT. Sunt de acord. Însă dacă limitarea la 80% este o cifră pozitivă, o cifră bună, nu știu. Bineînțeles, programele IT sunt bune, dar trebuie să ne asigurăm că și cei care lucrează cu ele sunt suficient de bine formați astfel încât să poată utiliza aceste instrumente în mod optim. Mie mi se pare că aici mai este mult de făcut și cred că cei 20% care ar rămâne din buget pentru asta nu ar fi suficienți. Și apoi trebuie să nu uităm că există diferențe foarte mari în nivelul de formare uh, al uh, lucrătorilor în diferite state membre. Uh, Știm că există o țară din uh, sud-estul uh, Europei care are mari probleme cu buna administrare a, a fiscalității, a acestor a, a, lucrurilor ce, a, aspectelor ce țin de impozite. E bine, deci uh, există foarte mari diferențe între statele membre și ar trebui să ajungem la un nivel minim egal în toate uh, statele membre. De aceea mă întreb dacă 80% este cifra cea bună. Și încă un punct, bineînțeles că trebuie să putem măsura eficiența acestui program pentru a ne asigura că nu a ne asigurăm că nu cheltuim banii în mod Mod neadecvat. Termenele însă nu mi se par suficiente termenele prevăzute pentru uh, revizuire. Uh, ar trebui să existe o, o revizuire a programului uh, în, în mod regulat, o dată de două ori pe an, nu numai la mijlocul perioadei și la final. Pentru că de mulți ani de zile vorbim despre faptul că statele membre și Uniunea Europeană au de suferit de pe urma ineficienței um, colectării taxelor și, și că trebuie îmbunătățită lupta împotriva evaziunii fiscale, însă nu avem progrese vizibile. În continuare ne confruntăm cu aceste probleme, iar în situația actuală de criză nu putem, pur și simplu nu putem să ne permitem acest lucru. Încă un punct N-aș vrea să spun n-aș vrea să fie prevăzut 234 de milioane sau câteva în plus sau câteva în minus, ar trebui, ar trebui să spunem să, că trebuie să existe un buget suficient astfel încât să ne atingem obiectivele. Mulțumesc! Mulțumesc! Ivo! Thank you, Madam Chair. <clears throat> well... Mulțumesc, doamnă președinte! În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru explicația foarte elocventă cu privire la întreaga propunere. Mi-am notat câteva remarci și uitându-mă peste ele îmi dau seama că urmăm aceeași uh, linie uh, atât cu domnul Stolojan cât și cu domnul Clint. Uh, în privire, cu privire la uh, bani, cheltuieli și așa mai departe. Un aspect general. Domnul Stolojan s-a referit la competitivitatea europeană. Și unul dintre aspectele esențiale care ar putea duce la o mai bună competitivitate europeană este, să spunem, statul de drept uh, în domeniul jurisdicțiilor um, fiscale. Și aici suntem, urmăm, suntem de acord cu linia raportorului. Câteva puncte. Sunt de acord cu raportorul când solicită o cooperare uh, eficientă între autoritățile fiscale, nu numai în interiorul Uniunii Europene, dar și în afara Uniunii Europene. Raportorul s-a referit la exteriorul Uniunii Europene și a vorbit despre uh, state care doresc să devină state membre, state candidate și nu numai. Apoi, suntem de acord cu o mai bună cooperare a autorităților naționale fiscale cu scopul de a limita uh, frauda și evaziunea fiscală. Nu există niciun fel de uh, controversă cu privire la acest punct. Însă, suntem prudenți cu privire la uh, încercări de a crește armonizarea fiscală cum ar fi prevăzut în amendamentul 3, însă uh, sau cu uh, suntem de asemenea reticenți cu privire la stabilirea unor uh, praguri fiscale. Vom discuta acest amendament cu raportorul și vom încerca să găsim un mod adecvat de a soluționa această problemă. Fiscalis și pro, programele similare în viitor nu ar trebui să ducă la o voce armonizată în domeniul fiscal la nivel european. Credem că aceste decizii trebuie să rămână la nivelul statelor membre și trebuie să se bazeze strict pe acorduri fiscale bilaterale, mai ales cu state terțe. În ceea ce privește experții, suntem pentru uh, stabilirea unor liste de uh, experți agreați, însă sunt de acord cu domnul Clint. Dacă dorim um, dacă dorim să avem expertiza cea mai bună, trebuie să ne axăm pe calitate, iar calitatea, în altă calitate, se plătește. Așadar, um, trebuie să avem grijă aici. În același timp, selectarea experților trebuie să fie făcută într-un mod transparent. Apoi, în ceea ce privește banii, nu, nu cred că trebuie spus mai mult decât uh, ceea ce a spus domnul Clint. Sunt absolut de acord cu ceea ce a spus dumnealui. nu am vrea să se risipească bani uh, într-un anumit domeniu, de exemplu IT. Am dori să se investească bani în formare, în obținerea unor mai bune cunoștințe, în sprijinirea uh, cooperării și a uh, a, colabor- a cooperării între autorități. Acestea au fost punctele la care doream să mă refer. Mulțumesc. Nicolas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας γιατί... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru această prezentare. Pe măsură ce raportorul parcurgea istoria acestui dosar. Um, aș vrea să-i mulțumesc pentru că, odată, că în, pentru că în sfârșit a existat o înțelegere din partea Comisiei a faptului că um, taxarea și aspectele vamale sunt două lucruri complet diferite. Acum însă avem de-a face cu, așadar, fraudă fiscală, evaziune fiscală. Remarcile mele se referă la câteva amendamente. Bineînțeles că trebuie să existe cooperare între uh, autoritățile fiscale, astfel încât să putem face față fraudei fiscale și evaziunii fiscale. Sistemele informatice sunt utile și chiar necesare, însă acest lucru este partea tehnică Partea politică este pe cine vrem să găsim, pe cine vrem să descoperim, care sunt uh, cei care fac fraudă fiscală și evaziune fiscală. Iar observația politică este că nu există suficientă voință din partea uh, statelor membre și din partea Uniunii Europene pentru a, face, pentru a um, aborda mari evazioniști fiscali și mă refer aici la multinaționale care um, uh, nu se sfiesc să, să transfere fonduri înspre uh, filialele lor din uh, state terțe, de exemplu. Deci, măsurile pe care le luăm nu vor fi eficace decât dacă luăm măsuri pentru a crea un sistem de taxare mult mai echitabil. Ultima remarcă ar vrea să se refere se va referi la utilizarea acestor experți eu cred că nu avem nevoie de astfel de experți pentru a, pentru a colabora, pentru a exista eforturi uh, comune ale autorităților din diferite state membre. Există oarecare lipsă de claritate cu privire la acești experți. Cine ar fi ei? Și de ce ar urma ei să fie uh, utilizați de către autoritățile naționale? Așadar, nu suntem de acord cu nevoia de a avea uh, experți externi în acest uh, program. Și, bineînțeles, în acest spirit vom depune câteva amendamente, dar Aș dori, nu în ultimul rând, să-i mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Președinta, uh, mai avem timp, așa încât dacă comisia dorește să intervină, raportorul a considerat că asta ar putea să fie util. Vă mulțumesc, doamnă președintă. O să fiu foarte succint. Vreau să îi mulțumesc întâi eh, raportorului pentru modul rapid în care a tratat propunerea noastră și raportul excelent. Nu am nimic eh, de adăugat. A, a eh, explicat foarte mult și foarte bine ce este propunerea Fiscalis 2020. Uh, am câteva comentarii în ceea ce privește propunerea sa și comentariile domnului uh, Clinț. Am două rezerve în ceea ce privește amendamentul 13 privind uh, controlele multilaterale. După părerea noastră, textul prezent este în conformitate cu legislația privind cooperarea administrativă, iar practicile curente Uh, și cele două controle, și controlele multilaterale organizate de cele două țări arată că sunt eficiente și nu pun probleme în ceea ce privește executarea actualului uh, program. Uh, propunerea este exact așa cum este în actualul uh, program fiscalis. A doua uh, rezervă se referă la amendamentul 15, se referă la definirea unui plafon de 80% în ceea ce privește construcția capacității în domeniul informatic. Îmi cer scuze, spune vorbitorul, nu este vorba de articolul 15, ci undeva pe aici. O să găsesc e amendamentul 40. Se propune să se uh, limiteze cheltuielile la 80% din bugetul total în ceea ce privește construcția capacității în domeniul informatic. Acest lucru, uh, de fapt, afectează recunoscuta flexibilitate a actualului program și așa cum se recomandă în evaluarea de la jumătatea uh, perioadei, uh, ar fi, uh, este posibil ca pe durata uh, unui program de șapte ani să se aloce resursele bugetare în funcție de necesități. Dacă nu s-ar proceda așa, nu am ști încotro se îndreaptă banii și ar fi o modalitate ineficientă de a aloca banii. Trebuie să uh, alocăm banii transparent, așa încât dorim să avem flexibilitatea să putem să procedăm așa. În ceea ce privește uh, comentariile făcute de domnul Clinț, aș vrea să vă aduc câteva informații. În primul rând, așa cum se prevede în articolul 10 în propunerea noastră trainingul este uh, o responsabilitate națională. Competențele persoanelor, uh, uh, exercițiile de formare sunt uh, de competența uh, statelor Uh, ceea ce am dorit să facem uh, prin program este uh, ca atunci când există un interes comun și atunci când există legislație la nivelul Uniunii Europene, vrem ca prin astfel de traininguri să aducem informații suplimentare față de ceea ce se face la nivel național. Nu este foarte ambițios, dar este foarte util și recunoscut. Uh, în, uh, am făcut acest lucru în uh, programul actual și dorim să continuăm. Feedback-ul pe care îl avem de la autoritățile naționale uh, este foarte bun. În al doilea rând, aș vrea să vă atrag atenția asupra articolului 16 referitor la monitorizare. În actuala propunere, am uh, propus să facem o monitorizare permanentă a realizărilor programului, să putem raporta uh, periodic ceea ce se întâmplă uh, practic în legătură cu orice acțiune eligibilă din program. În felul acesta am putea să avem informațiile la timp. Acestea sunt comentariile mele, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Stolojan. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au uh, luat cuvântul. Aș vrea să le mulțumesc pentru recomandările făcute. Sunt uh, gata să lucrez cu colegii mei pentru a ajunge la să spunem, o formulare mai bună a unora dintre amendamente. Sunt întru totul de acord uh, în ceea ce privește amendamentul privind limitarea participării experților și cum să obținem o valoare adăugată din această participare cum să îmbunătățim amendamentul și o să lucrăm în direcția unui compromis. Aș dori să subliniez încă o dată faptul că am purtat discuții cu reprezentanții autorităților fiscale din diferite state membre. Și aș dori să vă informez că acesta este poate singurul program în care reprezentanții autorităților fiscale, nu la nivel înalt, ci la un nivel mai jos, pot să se întâlnească pentru a face un schimb de cunoștințe și bune practici. Nu există niciun alt program în care autoritățile, reprezentanții autorităților fiscale din statele membre să poată să participe. În ceea ce privește plafoanele, am acumulat uh, oarece experiență lucrând în domeniul informatic uh, în țara de, din care provin, în diferite calități și trebuie să vă spun că nu există o limită în, în domeniul informaticii atunci când e vorba de cereri și de bani. Acest lucru l-am avut în vedere atunci când am încercat să spunem, bine, maxim 80% din bugetul total ar trebui să fie alocat uh, pentru construcția capacității în domeniul informatic și când am propus această uh, valoare maximă, am avut în vedere ceea ce s-a întâmplat de fapt în programul anterior uh, Fiscalis 2007-2013. Uh, de asemenea, am uh, avut și comunicarea uh, domnului Barroso uh, în fața Parlamentului European în legătură cu necesitatea de flexibilitate. Cred că am făcut un progres pentru că în raportul anterior am avut mai multe plafoane. Acum am ajuns la un singur plafon pentru a avea un plafon între uh, informatică și cooperarea între autorități în schimbul de cunoștințe și bune practici. Desigur, am discutat uh, cu colegii în Parlamentul European și probabil că vom sfârși prin a avea un uh, trilog uh, dacă menținem aceste propuneri de plafoane. Vă mulțumesc încă o dată și sper să finalizăm cât mai curând posibil acest raport. Aș dori să vă anunț că termenul pentru depunerea amendamentelor este 16 octombrie la ora 12, analiza amendamentelor 5 sau 6 noiembrie, votul în Econ 28-29 noiembrie. Ședința se uh, întrerupe acum până la 16.30, când domnul comisar Almunia uh, va veni în mijlocul nostru uh, pentru un schimb de opinii în legătură cu politica în domeniul concurenței. Mulțumesc! Right. Um, I welcome uh, Commissioner Almunia to the... Uram bun venit uh, comisarului Almunia. Formatul va fi cel de, de obicei. Domnul comisar va avea o scurtă intervenție, iar apoi voi da, numel, voi da cuvântul raportorului, domnului Sanchez Presedo, iar apoi raportorilor din umbră și apoi celorlalți membri. Și sperăm că domnul comisar va primi și o cană de cafea pentru a avea energie. Please. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, foarte mult că m-ați invitat din nou. Aș vrea să vă prezint uh, astăzi principalele trăsături ale programului de lucru pentru anul viitor în domeniul politicii în domeniul concurenței. Poate că ați observat că în spiciurile mele recente am încercat să fac o legătură sau să clarific modul în care văd legătura între diferite instrumente uh, politică, uh, concurență, carteluri, uh, control de stat și principala sau principalele priorități sunt condiții de stimulare a creșterii, Eh, ca o bună platformă pentru stimularea creșterii, adâncirea și lărgirea pieței unice. Inițiativele pe care vi le prezint astăzi sunt inspirate de aceste considerente. Eh, intenționez să îmbunătesc ceea ce consider un sistem foarte bun, excelent, eh, de cadru de politică în domeniul concurenței. Însă, mă întreb de fie, în fiecare zi cum să reacționez mai bine la uh, provocările actuale în utilizarea acestor instrumente. O să mă refer la aceste instrumente și la acțiunile antitrust. Așa cum am spus uh, anterior, în audierea recentă cu Uh, task force-ul uh, condus de doamna Presedo, ceea ce s-a adoptat în mai uh, arată mai multe obiective, asigurarea ca regulile privind ajutoarele de stat să susțină o creștere inclusivă, inteligentă, așa cum definesc obiectivele de creștere în strategia 2020, în al doilea rând, printr-o modernizare a controlului în domeniul ajutorilor de stat, vreau să prioritizez mai bine uh, uh, aplicarea cazurilor care au un uh, impact semnificativ asupra pieței interne și vreau să îmbunătățesc sistemul decizional. Cred că această inițiativă cu aceste trei obiective uh, sunt binevenite în aceste momente când trebuie, pe de-o parte, să uh, întărim creșterea, iar pe de altă parte știm cât de greu este pentru multe dintre statele membre să gestioneze resursele uh, publice pentru că ele au parcurs o strategie de consolidare fiscală. Din punctul nostru de vedere, se adaugă un element pe care vreau să-l evidențiez, și anume capacitatea de cheltuire a statelor membre este ă, tot mai inegală. Nu numai că este greu să avem ă, resurse publice pentru a finanța ă, politicile și instrumentele, dar distribuția este tot mai inegală în cadrul pieței interne. Deci trebuie să ne asigurăm uh, cum uh, a uh, promovat pachetul de reformă aceste obiective. E bine, așa cum am spus mai înainte, am avut o audiere aici în Parlament și am discutat uh, această chestiune. O să vă reamintesc că dorim să încurajăm un sprijin guvernamental eficient uh, pentru ceea ce numesc ajutoarele de stat bune. Vrem să intensificăm controlul subvențiilor care nu sunt stimulente reale pentru uh, societăți. Uh, subvenții greșite uh, care uh, mențin societăți uh, neviabile și ineficiente pe piață. După reformă se va uh, ușura și povara administrativă și uh, va exista mai multă claritate pentru autorități. Și în ceea ce privește schimbările procedurale, ne vor permite să luăm decizii mai repede și să ne axăm pe cazurile care au un impact mare asupra concurenței. Unde ne aflăm acum, la câteva luni după ce am adoptat această strategie? Uh, am uh, făcut o analiză aprofundată pentru a translata principiile în linii directoare revizuite. Au avut uh, și s-au finalizat uh, consultări publice în cele în ceea ce privește regulamentul privind exceptările în bloc și chestiuni procedurale ne aplecăm în continuare asupra revizuirii unor linii directoare, de pildă pentru aeroporturi și aviație, pentru ajutorul regional, pentru restructurare, pentru capitalul de risc, pentru sprijin de mediu, pentru ajutor, pentru cercetare, dezvoltare și inovare. Toate acestea au o metodologie comună. Scopul este să dăm Europei un regim care să aprobe uh, sprijinul guvernamental și cu acest uh, uh, suport public vrem să stimulăm, de fapt. Vrem să eliminăm sau să reducem birocrația. Ne gândim la o extindere a domeniului de aplicare uh, material a unor regulamente, cum ar fi regulamentul privind exceptările în bloc, Vrem uh, să uh, susținem inovarea, uh, să reparăm uh, daunele uh, produse de uh, catastrofe uh, naturale, să ajutăm pe cetățenii din regiunile îndepărtate și să ajutăm silvicultura. Uh, statele membre vor trebui să dea dovadă de un nou nivel de angajament pentru responsabilitățile pe care le au deja, în special cum gestionează uh, ajutorul în regulamentul privind uh, acceptările în bloc ceea ce le permite să cheltuie banul public. Desigur, Comisia nu va renunța la niciuna dintre competențele sale exclusive în ceea ce este aplicarea dreptului privind ajutorul de stat, dar vrea să implice pe deplin statele membre și nu așa cum se întâmplă uneori, membrele, statele membre Uh, sunt foarte lente în a respecta cerințele noastre. Vrem să dăm posibilitatea ca Comisia să facă uh, anchete sectoriale în ceea ce privește ajutoarele de stat și să obțină uh, informații de la jucătorii de pe piață. Nu este o discuție ușoară. Primele contacte cu statele membre în ceea ce privește aceste, această posibilitate de a întreba direct participanții la piață în legătură cu procedurile de ajutor de stat. Uh, trebuie să fiu cistit, aceste discuții nu au fost prea bine primite, însă mă aștept că vom convinge statele membre că este spre binele lor, nu este bine numai pentru comisii și instituțiile comunitare, dar bine și pentru ele ca, grație acestor noi instrumente, să primească și să ne dea uh, informațiile de care avem nevoie pentru a ne fundamenta deciziile în domeniul ajutoarelor uh, de stat. Trecând acum la cealaltă parte a responsabilităților mele, uh, fuziuni, cartele, antitrust, am să vă spun pe scurt uh, ceea ce facem în această perioadă. În ceea ce este piața energetică, așa cum știți, am deschis proceduri formale împotriva Gazprom, decizia în ceea ce este cazul de abuz care implică uh, uh, pe cehi uh, se așteaptă. În uh, ceea ce este industria uh, comunicării, continuăm să lucrăm cu la cazul Google și eșecul lui Microsoft de a-și respecta angajamentele pe care și le-au luat în 2009. Vreau să luăm o hotărâre cât mai rapid în aceste cazuri. Uh, apoi uh, ne uh, analizăm și brevetul standard și avem, am deschis o investigație în cazul Apple, Samsung și Microsoft Apple împotriva Motorola. Suntem activi în acest nou sector de formare și comunicare în domeniul e-book, Uh, acum monitorizăm uh, uh, angajamentele care au fost făcute cu Apple. Luna trecută am aprobat un acord între Universal și EMI cu un pachet de căi de atac care ne permite să clarificăm această fuziune. Principalele preocupări pe care le avem atunci când am analizat această fuziune se referă la noua piață digitală pentru muzică. Provocarea în aceste cazuri este că sunt uh, implicate schimbări rapide în această industrie și trebuie uh, să menținem piața deschisă și competitivă. Într-o altă piață bine cunoscută, piața Telecom, provocările uh, Uh, sunt uh, mari pe piețele liberalizate. Avem cazuri în ceea ce privește telefonica Portugal Telecom uh, și pe de-o parte Telecomul din Slovacia și Deutsche Telecom. Analizăm fuziunea între Orange Austria și Hutchison Austria și am ridicat obiecții formale în ceea ce privește această propusă fuziune din cauza unui risc de uh, mare concentrare în Austria. De asemenea, ne gândim și la posibilități uh, de a uh, în lătura aceste provocări. În ceea ce privește serviciile financiare, am început o serie de acțiuni foarte vizibile, investigația de cartel, care implică o serie de instituții financiare pe care noi suspectăm că au uh, manipulat uh, marjele de referințe LIBOR, Eurobor și așa mai departe. Și discutăm toate aceste chestiuni în prezent. În paralel, uh, uh swapurile de credit uh, pe credit uh, continuăm să ne axăm uh, în uh, ceea ce privește piețele CDS. De asemenea, în iulie am luat hotărâri în ceea ce privește două bănci germane, Banca Spaniolă Unim, care a fost preluată de DDR și grupul Dexia rămâne uh, încă mult de făcut uh, pentru rezolvarea uh, holdingului Dexia local și avem un plan de restructurare a ramurii belgiene a grupului Dexia. În aceste Ă, zile ne preocupăm și de o serie de fuziuni în domeniul ă, metalurgic, United UPS și TNT. Și săptămâna trecută am primit o ă, notificare în ceea ce vește fuziunea între Glencore și Estrada. Am luat uh, hotărâri în ceea ce privește Deutsche Post, Bipost, La Post din Franța, Elenic Post în Grecia, uh, poșta uh, din Marea Britanie și Royal Mail, poșta belgeană și am încercat și vom recupera ajutorul care nu a fost eligibil. Am creat un grup de intervenție pentru piața alimentară un domeniu care este mai aproape de viața europenilor decât celelalte cazuri și sper că vom avea o serie de concluzii din partea acestui task force care ne va permite să ne uh, întărim acțiunile la nivel comunitar, dar și la nivelul uh, autorităților naționale în domeniul uh, concurenței. Apoi, industria farmaceutică, Lundbeck și Sarie, două companii farmaceutice care au primit obiecțiile noastre înainte de vacanța de vară. Ne preocupă că aceste companii au uh, folosit în mod greșit brevetele pentru a ține piața închisă. Sperăm că hotărârea care va fi luată, sperăm la uh, anul uh, va înlătura aceste aspecte care lasă mult de dorit. Apoi, în sectorul transport, anticipăm că acest transport ne va ține ocupați în lunile viitoare. Vom discuta noile uh, directoare pentru domeniul aviației și vom încerca să rezolvăm multe cazuri de ajutoare de stat pe care le avem în curs în domeniul aviației. În același timp, e o a treia încercare a lui Ryanair de a dobândi controlul asupra Air Lingus și această fuziune este analizată acum. Încercăm să găsim soluții Uh, la problemele legate de SkyTeam și Nestar cu o abordare similară cu cea pe care am uh, uh, făcut-o atunci când a fost vorba de World, uh, One World Alliance. O să vă actualizez informațiile uh, în legătură cu acțiunile antitrust. Uh, Inițiativa este menită să clarifice relația între aplicarea publică, executarea publică și Uh, uh, privată și trebuie să ne asigurăm că cetățenii pot să uh, ceară daune pentru prejudiciile aduse în caz de încălcarea regilor, legilor concurenței. Știți mai bine decât mine cât de greu este să discuți aici în Parlament acest lucru și cât de grea este relația între comisie și grupurile de interes. Grupurile private și unii interlocutori publici uh, s-a pus în aceste discuții cu aceste entități, s-au pus accente și doamna Preseto a prezentat uh, recent aceste discuții, dar în același timp vă dați foarte bine seama uh, de considerentele incluse în raportul uh, votat de Parlament, raportul Lene, Uh, continuăm să discutăm la nivelul colegiului cum să procedăm cu aceste opțiuni diferite. Însă ceea ce pot să vă spun este că în viitorul apropiat voi avea ocazia să prezint aici în Parlament uh, unde doriți propunerea noastră care va fi trimisă Consiliului și Parlamentului. Vă mulțumesc! Okay, so we'll, uh... Mulțumim foarte mult! Vom avea acum o sesiune de întrebări și răspunsuri. Următoarea persoană de să ia cuvântul. I've, oh, oh I have, sorry. Yep. And Gunnar este prezent. I, I've got Astrid as well. And I've got Dirk, yes. And uh, Tremosa. And Nicholas. And, yes, Bass. Anybody else? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Have you got a long list? Normally, there's normally a piece of paper with a list on. It's a bit scrappy at the moment. Uh, Antolin. Antolin, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult vicepreședintelui Almunia pentru cuvintele adresate. A vorbit despre creșterea pe trei direcții, consolidarea finanțelor publice și o piață internă mai dinamică. Aceste obiective se bucură întru totul de sprijinul meu. La ora actuală avem două inițiative legislative importante. Apoi, în ceea ce privește acțiunile de spăgubire, Aici lucrurile nu sunt deloc lesne, dar ar trebui să avem o inițiativă în acest sens, astfel încât relația între sectorul public și privat ar fi mai clară, iar în egală măsură am uh, reușit uh, să soluționăm cazurile de despăgubire de generalizată, compensație generalizată. Acum, în ceea ce privește ajutorul de stat, v-ați referit la reforma actuală. Aș dori să știu dacă în ceea ce privește orientările oferite cu privire la companiile restructurate, veți separa serviciile financiare de cele bancare sau nu? Mai apoi, această dezbatere trebuie să meargă mână în mână cu cea privind cadrul financiar multianual, care se desfășoară în acest moment. Ați vorbit și despre abordarea Comisiei Europene cu privire la, cu privire la ratele de referință. Aș dori să știu dacă ne puteți spune care este abordarea dumneavoastră. Dau seama că în Statele Unite ale Americii s-au luat două măsuri importante, una cu privire la drepturile de proprietate intelectuală și drepturile exclusive, precum și modul uh, în care afectează acestea politica concurențială. Ați vorbit despre medicamentele generice, despre nevoia de a autoriza unele programe de soft pentru a înlesni inovarea. Cred că relațiile dumneavoastră cu SUA pe marginea acestor subiecte sunt foarte importante și aș dori să ne spuneți cât mai, mult, mai multe, să ne mai multe detalii despre acestea. În cele din urmă, nu vreau să zăbovesc prea mult, ați vorbit despre uh, rețelele de industrie și pe noi ne interesează foarte mult industria alimentară. Considerăm uh, că acest domeniu este foarte important la nivelul cheltuielilor interne și am dorit să ne spuneți dacă în următorul an intenționați să desfășurați activități cu rețeaua de concurență din acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Antolin. Ai eh, ridicat cinci puncte în întrebarea ta. În primul rând, acțiunile în despăgubire. Acesta se află în programul legislativ pentru acest an și sperăm că se va da o decizie până la sfârșitul anului, dacă nu la începutul anului viitor. Cunoașteți foarte bine dezbaterea deschisă care are loc și întreaga comisie cunoaște foarte bine, dacă nu mă înșel, această dezbatere. Nimeni eh, nu se opune ideii de a oferi despăgubire la nivel privat în momentul în care există perturbări ale concurenței. Curtea ne cere să legiferăm astfel încât să existe un echilibru între informațiile de care ai nevoie pentru a cuantifica despă- plățile de despăgubire și nevoia de a proteja anchetele cu privire la carteluri și persoanele care beneficiază de legislația clemenței, care joacă un rol foarte important în lupta împotriva cartelurilor. Deci este limpede că Comisia va trimite Parlamentului European inițiativa, dar Aici, în ceea ce privește acțiunile colective, există o diferență în raportul LNI. Se cere să, să avem o abordare orizontală, nu numai la nivelul politicii concurențiale, ci și în ceea ce privește alte domenii, dar, pe de altă parte, lucrurile stau altfel în realitate în ceea ce privește acțiunile colective de la un stat membru la altul. Unele sectoare consideră cu tărie că Uniunea Europeană nu ar trebui să-și bage deloc nasul în acest domeniu. Primim rapoarte de la comisiile dumneavoastră, de la domnul Sanchez Presedo, care ne solicită să legiferăm la toate nivelurile în ceea ce privește acțiunile individuale și colective cu privire la despă despăgubiri, iar alții, pe de altă parte, ne cer o abordare orizontală în ceea ce privește acțiunile colective ceea ce a redeschis uh, această dezbatere care, iată, este în desfășurare de mult timp. Dar vom ajunge la o concluzie și uh, asta pe parcursul mandatului acestui mandat uh, veți avea prilejul de a, sper eu, de a legifera, cel puțin de a dezbate acest subiect. În ceea ce privește restructurarea, deocamdată, încercăm să dăm orientări pentru domeniile nefinanciare. Orientările actuale trebuie să fie, mă scuzați, pe care le avem acum, trebuie să fie actualizate. În ceea ce privește sectorul financiar, va trebui să elaborăm niște orientări, dar acestea sunt în curs de pregătire acum și trebuie să facem acest lucru în contextul adecvat, dat fiind criza economică și financiară astfel încât am împărțit orientările în două categorii și vom încerca mai întâi să ne ocupăm de uh, aspectul nefinanciar, să înregistrăm progres aici, iar de îndată ce vom avea un cadru uh, pentru acest aspect, vom putea da orientări și pentru sectorul financiar. Ce a mai rămas în sectorul financiar, am mai spus acest lucru și înainte, este vorba despre aspecte nesoluționate și anume restructurarea cu bani publici sau uh, cu contribuții de la, din uh, sectorul public, de la Ministrul, Ministrul de Finanțe, mai ales uh, în țările din zona euro, Grecia, Portugalia și Irlanda. Acum ne ocupăm de întreg sistemul financiar în aceste țări și s-ar putea ca lista acestor trei țări să primească și pe Cipru, care ne-a solicitat un program de salvare, iar acolo sectorul financiar are o pondere considerabilă în economie, iar la un alt nivel avem o memorandum de înțelegere cu Spania, asupra care am căzut la un acord înainte de vară și acolo încercăm să restructurăm o serie de instituții financiare care reprezintă aproximativ 50% eh, din întreg sistemul bancar spaniol. Cum spuneam, ne îndreptăm către noi orientări în ceea ce este sectorul nefinanciar și ne îndreptăm cu pași mărunți, dar atenți, înspre un uh, sistem stabil pe viitor, uh, un sistem financiar stabil. În ceea ce privește ratele dobânzilor de referință, așa cum am spus deja, am uh, deschis deja o anchetă în ceea ce privește acțiunile cartelurilor de manipulare a um, Euribor, Libor și Tibor. Trei spețe la ora actuală, trei cazuri de anchetă, dar sigur vor mai urma și altele. Este vorba despre uh, organizații de tip cartel care mm, manipulează și uh, obțin profitul de pe urma acestor uh, manipulări, dar nu dau mai multe detalii acum. În ceea ce privește instrumentele de concurență în domeniul antitrust și dreptul de proprietate intelectuală, în primul rând vreau să vă spun că ne confruntăm cu cazuri de brevete uh, de brevete standard, aici avem, ne confruntăm cu foarte multe situații. Conlucrăm uh, cu autoritatea de, de concurență SUA. De curând uh, am avut uh, dialoguri cu această organizație americană și am încercat să vedem cum abordăm aceste cazuri în momentul în care titularul de brevet iau anumite acțiuni care mm, sunt susceptibile, de abuz. Se pune problema brevetelor și în industria farmaceutică, așa cum v-am spus mai devreme. Am avut uh, două cazuri, Servia și Lundberg, și mai avem alte cazuri unde nu am registrat, din păcate, la fel de mult progres. Aici am avut un uh, studiu în 2009, Johnson Johnson și Novatis, și ne mai confruntăm cu un uh, caz, uh, un medicament, nu mi-am numele, acum spune, domn, spune vorbitorul, nu vreau să vă dau un nume greșit și nu în cea din urmă, industria alimentară. Îmi dau seama cât de importantă este industria alimentară pentru consumatorul final, pentru cetățeanul de rând care se duce, care își face cumpărăturile uh, zilnice și uh, azi și mai ales, mai ales uh, persoanele mai vulnerabile financiar sunt afectate aici. Iată de, iată de ce, alături de rețeaua de autorități de concurență naționale, am elaborat un raport prin care explicam acțiunile desfășurate de autoritățile naționale, care acțiuni consecvente, toate aceste autorități aplică aceleași reguli, reguli pe care sunt obligate să le aplice la nivel european, iar rezultatul acestui grup special de lucru s-ar putea să fie să se materializeze în unele sugestii în scopul uh, consolidării autorităților de, concuren- de, com- de concurență. S-ar putea să se deschidă și anchete europene, dar deocamdată anchetele europene se, se limitează la piețele naționale, bineînțeles, aplicându-se aceleași reguli și existând aceleași rezultate ca în momentul în care derulăm noi o anchetă. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Commissioner. Gunnar, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Trebuie să subliniem importanța procedurii uh, care a fost demarată cu Gazprom, dat fiind că este vorba de un uh, subiect extrem de important și de mare amploare care uh, trebuie să fie urmărit. Prioritățile pe care le-ați enumerat dumneavoastră sunt foarte interesante și mai ales în ceea ce privește um, acțiunile antitrust, carteluri și uh, Um, brevetele. O mare parte a legislației din domeniul concurenței se referă în cea mai mare parte la mediul de afaceri și uh, concurența prezentă acolo. Mai degrabă decât uh, o orientare um, către viitor. Ce părere aveți dumneavoastră ce s-ar putea face pentru ce ar putea face Comisia pentru a analiza îndeaproape diversele obstacole de intrare pe piață din statele membre și la nivelul relațiilor între statele membre. Unele dintre problemele la care ați făcut referire mai devreme merg mână în mână și cu faptul că în unele zone concurența nu este suficientă. Am dorit să știm care este părerea dumneavoastră. Există posibilitatea de a analiza în mod mai sistemic, de a analiza și de a face propuneri de îmbunătățire a situației pentru a elimina obstacolele de intrare pe piață la nivelul concurenței, la nivel național și la nivelul relațiilor dintre statele membre. În al doilea rând, o mare parte a economiei noastre care este mai sensibil din punct de vedere politic și foarte importantă. Telecomunicațiile, sectorul aviatic erau mm, percepute până de curând ca mm, domenii foarte importante și am văzut ce, ce s-a întâmplat cu concurența în aceste domenii. Aș, asemenea, domnului Sanchez Presedo, vreau să subliniez importanța industriei alimentare, dar în momentul în care vorbim despre telecomunicații, despre linii aeriene, uh, aceste domenii sunt cu atât mai importante pentru Uniunea Europeană. Acestea fiind spuse, dumneavoastră considerați că ne putem asigura că îmbunătățim concurența serviciilor de interes economic general? Fiindcă o mare parte a economiei europene este extrem de importantă, iar cetățenii europeni depind de aceste servicii și nu în ultimul rând prețul locuințelor este afectat. Apoi, ajutorul de stat. Este foarte important să existe aici o, o claritate, o certitudine juridică. Dar, bineînțeles, în momentul în care încercăm să, mon- să modernizăm ajutorul de stat, uh, îmi dau seama că trebuie să existe un ajutor de stat mai bine țintit și redus în egală măsură. Este important să fie redus, că acest lucru este important pentru contribuabil, dar și pentru guverne care încearcă să pună capăt deficitului financiar, dar trebuie să fie și mai bine țintit pentru a ne asigura că permitem regiunilor și um, um anumitor părți ale Europei să asiste la creștere economică acolo unde există avantaje. Iată, deci, aspecte pe care, asupra care am dorit să ne dați mai multe amănunte. Mulțumesc. Da, lucruri mărunte despre care aș putea să vorbesc la nesfârșit. Acum, în ceea ce privește aceste obstacolele, obstacolele la intrare pe piață, acest lucru este... Uh, aceste obstacole dorim să le înlăturăm în momentul în care ne ocupăm de acțiuni antitrust. Vrem să facem acest lucru la nivelul statelor membre. În unele cazuri, vreau să vă spun că în unele cazuri din trecut, în industria telecomunicațiilor, de pildă, cazuri cu care ne-am confruntat în trecut și, iată, Curtea Europeană de Justiție ne-a dat câștig de cauză în împotriva te- companiei Telefonica din Spania, din țara mea, din dat fiind faptul că exista acest marginal squeeze de care se folosea compania existentă pe piață pentru a înrăutăți condițiile pentru concurență, iar acest lucru se făcea pe piața națională a Spaniei. Mai avem și alte cazuri similare în relații între statele membre. Gazprom, de pildă, la care ați făcut referire dumneavoastră. Principala noastră îngrijorare în momentul în care am deschis ancheta cu privire la activitățile Gazprom în țările din centrul și estul Europei reprezintă posibilitatea de de a fragmenta piața internă a gazului. Dar fiindcă unele uh, unele clauze din uh, contractul încheiat între statele membre și Gazprom creează obstacole și bariere pentru a nu permite reexportarea gazului din Polonia sau alte state membre ale Uniunii Europene? Deci, eh, ambele tipuri de bariere interne sau transfrontaliere, dar la nivelul pieței interne, se reprezintă elemente foarte importante și încercăm să le înlăturăm Vom face acest lucru și pe viitor, bineînțeles. Serviciile de interes general uh, economic general nu doar pentru industriile rețele, E bine, aici aceste industrii și servicii merg mână în mână. După cum știți, noi am adoptat la finele anului trecut un nou cadru. La începutul acestui an, nu mi-am exact, spune vorbitorul, decembrie 2011 sau ianuarie 2012, nu mai știu exact, deci am adoptat un nou cadru pentru serviciile economice de interes general pentru a vedea modul în care putem stabili o compatibilitate adecvată între subvențiile publice pentru finanțarea acestor servicii și protecția și ocrotirea regulilor, de, regulilor concurenței și, a pieței, și ale pieței interne. Am dorit să fie o legătură mai bună între eficiența furnizării acestor servicii și nivelul de uh, finanțare asigurată. Am avut discuții grele în momentul în care am, am încercat să introducem acest criteriu al eficienței. Pe de o parte, am uh, înălțat uh, pragul de relevanță, fiindcă um, există un prag în ceea ce privește relevanța și pentru relațiile transfrontaliere, dar pe de altă parte, la uh, serviciile economice de interes general mai importante, nu este vorba doar de calculul inițial al finanțării pe care o primesc, a subvențiilor pe care le primesc, se face și o comparație între subvenție și profitul normal. Trebuie să ne uităm și la eficiența serviciilor la care se poate ajunge prin gestionarea acestor servicii. Iar uh, în cazul unor uh, câștiguri de eficiență, cine ar trebui să beneficieze de pe urma lor uh, furnizorul sau, sau consumatorii sau cetățenii? Eu cred că am reușit să ajungem la um, echilibru adecvat. Ați vorbit despre liniile aeriene, despre sectorul aviației. Discutăm uh, la ora actuală orientările din acest domeniu, iar acest element, uh, iar această discuție nu este deloc ușoară, dar foarte importantă. Pe de o parte este vorba de subvenții pentru investiții noi, dar în egală măsură și pentru costurile operaționale la nivelul uh, aeroporturilor locale, regionale și trebuie să hotărâm care sunt condițiile ce trebuie întrunite pentru investiții în, pentru aeroporturile locale și regionale și unde acestea sunt compatibile cu, asisten- cu ajutorul de stat. Trebuie să vedem dacă aceste investiții îmbunătățesc conectivitatea unor regiuni, unor zone europene și să vedem momentul în care acest ajutor uh, de stat pentru aeroporturi creează o concurență neloială cu um, aeroporturile mai mari uh, din, din zonă. Iar în același timp, um, Aici este vorba de companii low cost care activează în, în, pe aeroporturile mai mici, regionale, iar această discuție este foarte importantă, fiindcă în egală măsură și companiile aeriene uh, cu vechime suferă acum în această situație de criză economică și trebuie să facem în așa fel uh, încât uh, miile de consumatori, de, de călători care se bucură de pe urma acestor servicii mai ieftine să poată beneficia de perma lor în continuare, dar în egală măsură trebuie să avem un echilibru între aceste companii. Acum, uh, ajutorul de stat mai bine, mai bine țintit, cum am spus, într-adevăr, discutăm acest lucru și uh, în uh, noul cadru privind orientările revizuite pentru ajutorul de stat. Vă dau un exemplu, ajutorul regional pentru atragerea investițiilor în regiunile Europei. Astăzi, în această săptămână, regiunile europene se întâlnesc la Bruxelles în cadrul zilelor deschise pentru autoritățile locale și regionale. Și discut, se discută acest cadru pentru regiuni. Voi participa alături de comisarul Han la acest eveniment și vom discuta cu autoritățile regionale acest subiect. Este limpede uh, Uh, faptul că aceste subvenții acționează ca stimulent în ceea ce privește atracerea investițiilor. Ce să vă răspund la această întrebare? Nu, nu răspicați. Trebuie să protejăm regiunile mai puțin dezvoltate și să le, permite, să le permitem să folosească aceste subvenții pentru a atrage investiții și pentru a păstra echilibrul, o de echilibru să nu ajungă cele mai bune investiții către regi- regiunile mai bogate? Da, aceasta este o politică corectă, dar trebuie să fie mai bine țintită, trebuie să vedem care este situația eșecului pe piață, trebuie să înțelegem mai bine acolo unde s-a produs acest uh, eșec uh, în ceea ce privește investițiile, trebuie să vedem care este care sunt sumele despre care vorbim în ceea ce privește ajutorul de stat compatibil și cum trebuie distribuit și repartizat uh, acest uh, ajutor de stat uh, între regiunile care reprezintă pe sub 70% din media de PIB și regiunile care reprezintă peste 70%, dar sub media europeană și așa mai departe. Toate aceste aspecte duc la discuții de loc ușoare. Trebuie să ținem cont, pe de o parte, de greutățile care se confruntă bugetele naționale și regionale, deci trebuie să fim uh, mult mai exacti, în egală măsură trebuie să ținem cont de faptul că într-o situație de, de criză, regiunile care atrag investiții au uh, o șansă mai mare de a ieși din criză. Aceste discuții, cum am spus, nu sunt lese niciodată, iar în acest context devin cu atât mai dificile și uh, sper ca decizia finală uh, a comisiei să vă mulțumească. Mulțumesc, Sophie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule comisar, pentru că uh, v-ați uh, alăturat nouă pentru un schimb de opinii. Uh, voi încerca să fiu succintă. În ceea ce privește ajutorul de stat, Um, luați în considerare extinderea derogărilor din regulamentul uh, aferent, dar par să mi cred că mi-amintesc că ați spus că 40% din cazurile uh, prevăzute de aceste derogări uh, ridică semne de întrebare și nu sunt în totalitate clar, uh, justificate, poate. Nu ar trebui mai bine să clarificăm această situație înainte să extindem uh, domeniul de aplicare la acestor derogări? Apoi, cum justificați performanța, cum evoluați uh, performanța autorităților naționale în domeniul concurenței. Um, Gunnar Hockmark dădea un exemplu, săptămâna trecută am văzut un uh, exemplu din țările de jos, uh, era vorba de un feribot, de o companie de uh, feriboturi care, în colaborare cu autoritățile locale referitoare la concurență, reușea să uh, Uh, excludă de pe piață uh, posibili noi ofertanți. Un sistem este atât de puternic precum veriga sa cea mai slabă. Deci ce, cum doriți să abordați această problemă? Apoi, în ceea ce privește uh, antitrust și carteluri, v-ați referit la Google. Am discutat despre acest lucru de mai multe ori, am solicitat anchete sectoriale, uh, este dificil să definim despre ce sector este vorba, pentru că există servicii care sunt noi, unice, de exemplu rețelele sociale. Săptămâna aceasta Facebook a anunțat că are un miliard de utilizatori activi. Un miliard. Deci, una din șapte persoane de pe această planetă folosește Facebook. Ei sunt un monopol, practic, nu există concurență reală. În același timp, au o putere foarte mare. Nu știu dacă ar trebui să existe reguli sau preocupări în acest sens, însă mi se pare uh, îngrijorător faptul că există o companie care are un miliard de utilizatori, are atât de multă putere și că nu putem Mm, impune anumite reguli cu privire la protecția datelor, cu privire la uh, posibilitatea consumatorilor de a alege. Mă întreb dacă Comisia are um, o idee despre cum ar dori să abordeze toate aceste noi sectoare. Eu uneori am senzația că vedem aceste companii uh, în continuare ca pe niște uh, start-up-uri drăguțe, niște mici uh, companii pornite de studenți. Dar, și da, sunt de acord că sunt um, inițiative bune și care aduc foarte mult bun, dar totuși trebuie să analizăm această situație. Încă o întrebare o, pe care am adresat-o deja comisiei și anume ce va face în domeniul plăților cu carduri, mai ales după hotărârea Mastercard. Întotdeauna am spus că comisia așteaptă prea mult, iar apoi devine imposibil pentru că uh, noi ofertanți pe piață să uh, poată față face competiției. Mulțumesc! Voi încerca să fiu uh, succint pentru a nu fi um, întrerup de doamna președinte. În primul rând, cred că este posibil și compatibil ca, pe de o parte, să se creeze derogări, um, derogările în bloc um, pentru a acoperi situațiile în care considerăm că nu este nevoie de notificare, pentru că suntem de părere că atâta timp cât nu primim o reclamație, putem avea încredere în modul în care statele membre se ocupă de aceste programe și în același timp să fim stricți, mult mai stricți decât până acum, pentru a solicita, în solicitarea către, statelor membre, către statele membre de a fi uh, de, a, de a-și îndeplini obligațiile. Ei trebuie, statele membre trebuie să respecte regulile. Noi trebuie să ne ocupăm de probleme ce țin de, state, uh, de ajutorul de stat. Uh, însă ei trebuie să respecte, statele membre trebuie să respecte um, obligațiile și să se asigure că anumite ajutoare nu se constituie în ajutor de stat. Unele state fac acest lucru pentru a se asigura că sistemele și deciziile lor se, sunt în conformitate cu legislația europeană. Alte state membre o fac cu mai puțină conștiinciozitate. Aveți dreptate. C da, și într-adevăr, um, aproximativ 40% din uh, sistemele nenotificate nu corespund. Însă, în același timp, avem uh, experiența uh, de a spune că ajutorul pentru pădure, ajutorul pentru situații de urgență nu intră în această categorie a ajutorului de stat și nu au nimic de a face cu concurența. Deci trebuie să ne concentrăm asupra ceea ce este într-adevăr uh, relevant uh, din punctul nostru de vedere. Mai deci mai puțin intervenționism din partea noastră la cazurile puțin importante și în același timp mai mult atenție acordată modului în care statele membre își respectă obligațiile pentru respectarea cadrului referitor la ajutorul de stat cum să verificăm calitatea aplicării regulilor de către autoritățile naționale în domeniul concurenței. Din 2004 am creat rețeaua autorităților naționale în domeniul concurenței, care funcționează foarte bine. Cred că este o experiență foarte bună care ar merita să fie preluată și în alte domenii, pentru că această coordonare între autoritățile naționale și comisie este o experiență foarte utilă în ceea ce privește subsidiaritatea și uh, coordonarea acțiunilor și măsurilor luate. Dar este adevărat că dacă o autoritate națională uh, ia o decizie cu privire la articolul 101 sau 102 din tratat, noi nu avem voie să corectăm această decizie, ci această decizie trebuie să fie contestată în fața unei instanțe naționale sau în, fața, în fața Curții Europene de Justiție. Însă acesta este modul în care funcționează rețeaua europeană referitoare la concurență. Rețelele sociale. M-am referit, am răspuns la o altă întrebare pe care mi-ați adresat-o mai de mult. Google în sine este un sector. Ceea ce facem uh, noi în ancheta noastră cu privire la Google este o anchetă sectorială. Rețelele sociale este într-adevăr un sector, un sector foarte dinamic. Nu avem uh, un caz încă cu privire la aceasta. Nu știu dacă în viitor va fi cazul. Este foarte posibil, dar nu-mi dau seama um, care rețea socială sau ce fel de tip de rețea socială va inaugura activitățile noastre în domeniul uh, antitrust uh, și în domeniul concurenței aici. Până acum este vorba mai degrabă de aspecte ce nu țin de competența noastră, protecția consumatorului, protecția datelor, nu neapărat concurență. Însă este un sector foarte dinamic pe care încercăm să îl înțelegem, chiar dacă nu avem uh, un caz de care ne ocupăm și nu mă aștept să avem un caz uh, prea curând n-am primit uh, vreo reclamație, nu am putut observa vreo activitate în acest domeniu, însă încercăm să înțelegem acest domeniu în cazul în care poate într-o bună zi vom avea un astfel de caz. Și este un, un subiect foarte important. Și nu, nu este vorba numai de uh, faptul că interacționăm cu prietenii noștri pe Facebook. Este vorba și de faptul că se utiliz, că din punct de vedere economic acest sector este foarte important. Apoi, în ceea ce privește plățile și cardurile bancare, Curtea de Justiție, în cazul Mastercard, uh, a confirmat poziția noastră Um, am, avem cazul Visa Europa, pe care îl discutăm cu compania. Împreună cu Michel Barnier am lansat o consultare publică cu privire la noile, noua generație de sisteme de plată prin card, pe, prin um, uh, echipamente mobile și așa mai departe, prin telefoane mobile și așa mai departe. Și uh, am avut de curând o întâlnire cu domnul comisar Barnier pentru urmare a acestui caz. În anumite cazuri, um, la carduri de debit și de credit, cu um, taxele interbancare, e bine, probabil cea mai bună soluție este reglementarea. Discutam asta cu Michel, nu știu când, dar la un moment dat probabil că vom uh, face o propunere. Bas aici, spune doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi succint, astfel încât să-mi trebuiască să mă întrerupeți. Trei întrebări. Foarte fezabil, mi se pare. În primul rând, în ceea ce privește Dexia. V-ați referit la acest caz și v-ați referit la faptul că vor exista și alte pachete de, aj- de ajutor, bănci cipriote, spaniole. Întrebarea mea este următoare. Când a devenit clar sau devenind foarte clar faptul că prima restructurare a Dexia nu a fost uh, de succes, mă întreb ce putem învăța din asta, dacă are loc o evaluare uh, la comisia modului în care s-a făcut această restructurare, astfel încât să învățăm cât mai mult din uh, această restructurare Dexia. Apoi, modernizarea ajutorului de stat. V-ați referit la uh, liniile directoare de mediu. Din punctul nostru de vedere este foarte important, mai ales pentru că ați spus că modernizarea trebuie să uh, meargă și în direcția uh, obiectivelor 2020, unele dintre ele ținând de mediu și climă. Cum vor fi așadar aceste linii directoare uh, Uh, de mediu, având în vedere obiectivele stabilite. În al treilea rând, serviciile de uh, interes economic general. Este un caz specific pentru țările de jos, dar am auzit de probleme și în Franța, de exemplu. Locuințele sociale. Știm că atunci când este vorba de derogări, domeniul de aplicare este foarte restricționat. Uh, este vorba de excepții sau derogări de la regulile referitoare la ajutorul de stat. Situația din țările de jos, pe care cu siguranță o cunoașteți, este că multe gospodării nu au niciun fel de alternativă din cauza um, măsurilor luate de guvern. Am putea să avem o poziție flexibilă, constructivă Uh, față de anumite uh, state membre care au dificultăți cu aceste um, locuințe sociale pentru că au o definiție foarte restrânsă uh, a acestor locuințe? Mulțumesc. Pe scurt, însă, Dexia mm, durează mai mult de un minut. În primul rând, ce n-a mers bine? Într-o propoziție, acest grup a avut o finanțare foarte scumpă și a încercat să o transforme în credite foarte ieftine. Deci a avut o finanțare foarte scumpă pentru, operați, pentru operațiuni care nu erau profitabile, care erau prea ieftine, nu și le puteau permite, practic. Planul de restructurare adoptat în 2010 nu a fost bine implementat, condițiile de pe piață nu au fost atât de favorabile um, cum a prevăzut decizia din 2010, deci am fost obligați uh, să ne confruntăm cu a doua rundă din cazul um, Dexia. Um, partea din Luxemburg a fost vândută Um, filiala belgiană a fost naționalizată în totalitate de guvernul belgian și uh, trece acum printr-un plan de restructurare și ceea ce a mai rămas este Dexia Credii Local, local și holdingul. Și pe de o parte discutăm cu guvernul belgian um, restructurarea Belfius, așa cum se numește acum fostul Dexia, și acum cu Franța restructurarea și încheierea um, a ceea ce a mai rămas din grupul Dexia prin Dexia Credit Local. Am făcut câteva progrese în aceste negocieri, încă nu am finalizat discuțiile, de, ca de cele mai multe ori nu putem încheia pentru că nu avem propunerile deocamdată. Iar propunerile nu pot decât să vină de la uh, proprietari de la statele membre, Franța și Belgia, care în același timp uh, trebuie să discute între ele asupra modului în care trebuie să fie distribuite garanțiile uh, care uh, stau la baza ceea ce a mai rămas din Dexia. Aceasta este mm, situația. Sperăm să putem lua decizii cu privire la diferitele părți din Dexia uh, în curând, însă nu depinde numai de comisie, pentru că depinde de proprietarii și gestionarii uh, diferitelor părți din grupul Dexia. Noi nu putem decât să reacționăm la ceea ce ei ne propun. Eu nu pot să inventez soluțiile pentru acești proprietari. Domnul Aishaut, îmi cer scuze, nu mă referam numai la Dexia, dar uh, și la ceea ce putem învăța din greșeala în sânul Comisiei pentru viitoare restructurări. Domnul comisar, uh, din punctul meu de vedere, facem o treabă foarte bună la restructurarea băncilor nu avem o autoritate de, uh, de rezoluție în acest sens în Europa. În Uniunea Bancară se va merge mai departe decât propunerile actuale, dar în absența unei uh, autorități de soluționare, am fost obligați să creăm un cadru pe care l-am creat la începutul crizei după cazul Lehman Brothers pentru a utiliza instrumente de ajutor de stat pentru a fi, de facto, o autoritate de soluționare a unor astfel de situații. La Dexia, dacă nu primesc propunerile concrete din partea proprietarilor, eu nu pot decide numele lor. Și chiar cu aceste dificultăți foarte mari, am reușit să adoptăm decizii cu privire la planuri de restructurare, cu privire la aproape 50 de instituții financiare discutăm întreaga restructurare a sistemului bancar grec, cu situații foarte dificile, discutăm restructurarea majorității sistemului bancar portughez, restructurarea întregului sistem bancar irlandez, restructurarea jumătate din sistemul bancar spaniol și mâine, poi mâine, nu știu când, vom începe cu Cipru și probabil la un moment dat și cu sistemul bancar sloven. Și pe lângă asta am reușit să luăm uh, decizii uh, pentru uh, sectorul Landesbanken, băncilor de land. Am reușit să decidem cu privire la toate cazurile, cu excepția unuia din cazurile austriece care aveau nevoie de soluționări în acest caz. Deci sunt foarte mândru de ceea ce face Comisia cu instrumente foarte restrânse pentru a evita ca cetățenii europeni să plătească mai mult decât, uh, atât, mai mult decât uh, în situația actuală. Liniile directoare cu privire la mediu, nu, nu suntem într-o situație foarte avansată, deci poate data viitoare voi putea să vă dau mai multe detalii. Suntem la început, nu sunt primele linii directoare pe care le revizuim, însă este foarte important ce vom decide cu privire la energiile regenerabile și ceea ce am anticipat cu pri... sunt uh, liniile directoare cu privire la ajutorul de stat în um, domeniul energii um, producție energetice um, foarte intense această delocalizare a emisiilor de carbon. Nimeni nu mi-a demonstrat că există, însă am adoptat în acest caz unele linii directoare care sunt uh, destul de riguroase în definiția condițiilor pe care trebuie să le respecte anumite industrii, pentru că trebuie să plătească un preț mai mare pentru energie. Și datorită sistemului ETS pot să fie compensate uh, parțial. În ceea ce privește locuințele sociale, în noul cadru referitor la, uh, la acest subiect, am decis că nu este un um, serviciu de interes economic general care trebuie notificat noul guvern din țările de jos nu există încă, dar guvernul precedent uh, mi-a cerut să devin ministru pentru uh, locuințe sociale în țările de jos. Și eu le-am spus, îmi pare rău, dar nu candidez pentru acest post. Mulțumesc, Dirk. Well, uh, Mr. Commissioner, let's return. Domnule comisar, să ne întoarcem la casă, țara noastră. Ați menționat uh, ajutorul de stat uh, și sectorul bancar. Și asta mă aduce cu gândul la banchea. Aș vrea să vă adresez două întrebări. Care a fost implicarea dumneavoastră în calitate de comisar pentru concurență în crearea Uh, Banchea o fuziune a șapte bănci regionale. A trebuit să faceți un comentariu sau să aprobați crearea Banchea și dacă da, ce ați făcut exact? Asta e tot. Răspunsul este foarte simplu. Nu am fost deloc implicat. Președinta. GUE Nicola sau Jorgen? Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar Almonia, ați vorbit de ajutoarele de stat. Ați vorbit și de țările care au probleme. Este un eufemism, dar aș vrea să vorbesc de un eveniment dramatic și cât se poate de actual. Și să vă pun o întrebare simplă. Aș vrea să vă vorbesc de lucrătorii de la șantierul naval Caravaca. În trecut, eh, ei au primit eh, ajutoare de stat. Din cauza acestor ajutoare de stat, Comisia a interzis acestor șantiere navale să fabrice uh, nave comerciale și uh, de uh, război, în afară de cele pentru marina de război, pentru armata Uh, greacă. Lucrătorii lucrează o dată pe săptămână și nu sunt plătiți de luni întregi. Alalter s-au dus la Ministerul Forțelor Naționale, demonstrează plin de furie și aș vrea să vă întreb. A spus că vă pare foarte rău de astfel de evenimente. Dar dacă Grecia nu își rambursează ajutoarele ilegale, n-aveți ce să faceți. În același timp însă este multă mânie acumulată un nivel înalt a șomajului. Sunteți comisarul Almunia, dar și un om politic uh, spaniol. Și nu să vă vorbesc eu despre uh, Spania, unde șomajul este și el la un nivel ridicat și oamenii sunt uh, furioși. Vreau să vă întreb, Puteți să mențineți această scuză? Spuneți că Grecia nu și-a restituit uh, ajutoarele? Formal aveți dreptate, da. Dar Permiteți-mi să vă spun, legea celui mai tare ne duce la această junglă socială. În contextul uh, grec actual, credeți că Grecia va restitui aceste fonduri? Vă mențineți pe poziție? Vă pun această întrebare. E o întrebare simplă. Poate că o să vă întâlniți mâine cu Ministrul pentru Dezvoltare, Elen. Este oare posibil să ridicați această interdicție astfel încât în acest sector oamenii să poată să muncească pentru ca să ieșim din acest impas dramatic pe care l-am descris în câteva cuvinte și pe care îl cunoașteți foarte bine? Vă mulțumesc! Da, m-am uh, ocupat uh, de acest caz. Hotărârea a fost luată, dacă îmi amintesc bine, pentru a permite acestor șantiere navale să aibă activități în ceea ce privește navele militare, dar nu și construcția de nave uh, civile, comerciale. Cred că acesta a fost sensul în care a fost luată decizia. Este o condiție care se aplică și altor uh, uh, țări, de pildă Spania a fost luată o hotărâre similară, aceste hotărâri trebuie puse în aplicare. E adevărat, condițiile din țara dumneavoastră sunt cât se poate de grele, însă nu pot să rezolv aceste dificultăți spunând în public nu îmi pasă de modul în care sunt aplicate hotărârile luate în cazuri de ajutor de uh, stat. Președinta, trei vorbitori sunt în continuare pe lista, Astrid, Elisa și Ramon. Astrid. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar și aș vrea să vă pun o întrebare legată de Dexia, pentru că ați uh, vorbit despre asta, avem uh, Uh, vești bune că Dexia a angajat uh, planul de restructurare din 2011, a anunțat uh, vinerea trecute finalizarea încetării filiale sale din Luxemburg. Aceasta în proporție de 90% va aparține emirului Qatarului și 10% guvernului Luxemburg, luxemburghez. Și s-a criticat uh, această sumă de 130 de milioane pe care cei din Qatar uh, le-au plătit. Dar ați fost de acord cu asta. Nu ați considerat că uh, este un preț mic în ceea ce privește această achiziție. Dar uh, eu am în continuare probleme pentru că Dexia, partea belgiană-franceză, are nevoie de o recapitalizare. Se pare că în primul semestru din acest an au pierdut 1,2 miliarde de euro. Ați spus că nu știți ce intenționează să facă. Dar pe 27 septembrie ați fost de acord cu prelungirea până la 31 ianuarie 2013 a garanției temporare de 55 uh, milioane de, euro, de milioane de euro care a fost uh, dată de Luxemburg, Franța și uh, Belgia pentru a permite dezmembrarea grupului. Partea luxemburgheză trebuie să continue să participe la această garanție de 55 de miliarde. Și asta într-o proporție de 3%. Dacă Dexia din Franța și Belgia nu reușesc să rezolve problema domnului Juncker, o să dea faliment dacă va plăti pe baza bugetului de stat, care deja înregistrează un uh, deficit uh, care, după părerea mea, este irresponsabil. A mai fost uh, ridicată în discuție o problemă, și anume felul în care Eurostatul ar trata partea Belgiei și a Franței dacă contribuie la această uh, uh, operațiune de recapitalizare. Pentru că dacă Eurostat con- consideră intervenția ca o cheltuială publică, cheltuială de stat, Belgia și Franța și dacă și Luxemburgul trebuie să se execute, atunci nu prea vor putea să satisfacă la nivelul economiilor uh, cum uh, vedeți această problemă acum? Pentru că noi am crezut că, că odată cu încetarea activității filialei din uh, Luxemburg, problema se uh, va rezolva. Dar la 27 septembrie, odată cu perfectarea vânzării părții luxemburgheze de către Dexia, ați prelungit garanțiile temporare în valoare de 55 de miliarde. Uh, nu sunt uh, președintele executiv al DEXIA. Sunt uh, hotărâri care sunt aplicate de statele care sunt acționari sau care dau garanții de stat uh, Vexiei sau unor uh, părți din Vexia. Nu sunt responsabil pentru asta. Ce face Comisia? Utilizând instrumentul ajutorilor de stat, am analizat, în primul rând, vânzarea BIL în proporție de 90% către Qatar, 730 de milioane. E bine, s-a spus nu sunt obiecții din punct de vedere al ajutoarelor de stat. Asta e responsa responsabilitatea mea, să analizez această operațiune din punct de vedere al ajutoarelor de stat. Și am uh, uh, spus ministrului lui Friedman, uh, din punctul meu de vedere nu sunt probleme. În ceea ce privește restul discuțiilor, n-am nicio responsabilitate. În ceea ce privește garanțiile, până în momentul în care vom adopta planul de restructurare a unei părți din grupul Dexia și planului de re rezoluțiune ordonată de partea noastră a grupului Dexia, există un acord între statele francez, belgian și luxemburghez de a da garanții de stat ca împrumut. Avem responsabilitatea de a autoriza aceste garanții de stat și dat fiindcă nu s-a ajuns încă la o hotărâre finală în ceea ce privește restructurarea, rezoluția uh, care a fost uh, ordonată, nu sunt atât de irresponsabil încât să spun până atunci nu o să vă dăm garanțiile de uh, stat. Am dat niște autorizații temporare. Nu este asta preferința mea. Eu aș fi dorit de mult să ajungem la un acord uh, final, dar asta nu e în mâinile mele. Trebuie să aștept niște propuneri, trebuie să aștept uh, niște planuri sau răspunsuri pozitive sau obiecții la anumite planuri pe care le-am primit în trecut pentru restructurarea grupului uh, Dexia aceste garanții de stat temporare, care au fost prelungite până în ianuarie, conform acordurilor între Belgia, Franța și Luxemburg, chiar dacă Luxemburgul nu mai este un acționar al grupului Dexia, Luxemburgul uh, participă într-un procent de 4%. Cea mai mare parte uh, este deținută de Belgia, 60%, după care Franța și o mică parte pentru Luxemburg nu este un acord impus de uh, uh, comisie sau aprobat, ci este un acord al celor trei state. Cele trei guverne, reprezentând cele trei state, au hotărât această repartiție la un moment dat. Și așa stau lucrurile în momentul de față. Nu vreau să-l fac pe prietenul meu din Luxemburg să dea faliment și să spun uh, nu vă mai dau, uh, nu vă mai autorizez garanțiile temporare pentru că nu ați putut să adoptați uh, un plan de restructurare uh, final. Cred că este o situație care nu poate să dureze mult timp, pentru că, așa cum ați spus, sunt pierderi care trebuie să fie recapitalizate și contribuabilii din aceste state care sunt membre ale grupului Dexia. Trebuie să facă asta. Și în ceea ce privește tratamentul statistic pe care îl face Eurostatul. Când eram mai tânăr, răspundeam de astfel de chestiuni. Acum, colegul meu, domnul comisar Alghirda uh, Semeta, are această răspundere legată de fiscalitate, de vămi și de Eurostat. Eu nu știu ce face Eurostat în acest moment. Da, inocența, văd că asta susțineți. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezență, domnule comisar. Trei lucruri, dacă îmi permiteți. În primul rând, este vorba despre practici. Practicile care devin din ce în ce mai violente în această uh, situație de criză din partea rețelelor de distribuție de produse alimentare și nu numai. Nu este vorba doar de lucruri importante la nivel național, este vorba de rețele care funcționează la nivel european, dar care zdrobesc uh, concurența micilor producători, impunându-le uh, scadențe de plăți foarte dure, uh, zdrobesc prețurile și fac abuz de poziție dominantă. Acest lucru nu poate să fie tratat doar la nivelul autorităților de concurență naționale. Vreau să vă întreb dacă se poate face ceva în cadrul rețelelor de concurență, cel puțin pentru a rezolva lucrurile. În al doilea rând, o întrebare cu privire la ajutoarele cu caracter regional. Este foarte important ce ați spus dumneavoastră și anume că avem nevoie de un echilibru, dar în această situație în care gândim Europa pe termen mediu și avem uh, raport, rapoarte cum ar fi uh, raportul Van Rompuy și alte. în acest sens, nu este momentul potrivit pentru cooperare fiscală, în ceea ce privește poate unele intervaluri de, varia- de variabilitate în ceea ce privește ratele la nivel național, fiindcă la ora actuală avem o concurență sălbatică care se manifestă prin dumping fiscal, uh, și uh, prin uh, sisteme de arbitraj uh, regulatorii. Iar în al treilea rând, vreau să mă refer nu neapărat la Dexia, ci la cadrul nou în care trăim. Noi facem pași înainte la nivelul Uniunii Bancare și avem aici un, o autoritate de supraveghere pentru băncile europene, dar uh, etapa de recapitalizare a acestor bănci și eventuala restructurare a băncilor nu beneficiază încă de un cadru european. Deci noi punem în practică acum o supraveghere unică, dar după, acei, după aceea lăsăm chestiunile de uh, recapitalizare sau restructurare în mâinile autorităților naționale de restructurare care uh, vor folosi banii contribuabilor și, așa cum am spus, capacitățile capacitățile de intervenție ale statului sunt foarte diferite sau uh, vreau să vă întreb în ce condiții mecanismul de stabilitate european va putea să intre în scenă uh, și cum va afecta concurența. Nu în cele din urmă. Concurența, uh, mă scuzați, comisia este de acord să se transforme în, în autoritate de, de rezolvare a conflictelor bancare? Iată, acestea sunt întrebările mele. Da, mulțumesc. O să răspund în spaniolă. În ceea ce privește... la haber... Este adevărat. Nu neg că s-ar putea să existe cazuri în care e nevoie de o intervenție la nivel european în industria respectivă. Însă, până în prezent, nu a existat un astfel de caz și prin task force-ul pe care l-am creat, care a acumulat experiență și a acumulat experiența autorităților de concurență din diferite state membre. Prin asta sper că vom avea o inițiativă. Nu trebuie să existe o inițiativă la nivel european. Uh, Uh, decât în uh, poate în uh, niște domenii colaterale, cum ar fi ambalarea produselor alimentare, chestiuni secundare, dar în ceea ce privește practicile, practicile principale ale industriei s-au bazat pe hotărârile uh, autorităților uh, naționale. Apoi, chestiunea dumpingului uh, fiscal. Ceea ce spune tratatul și uh, Curtea de Justiție interpretează în continuu acest lucru este faptul că există discri că discriminarea la nivelul unui stat este împotriva regulilor ajutarilor de stat și am uh, intervenit atunci când uh, au fost folosite ajutoarele de stat uh, pentru un tratament discriminatoriu. Diferența între sistemele fiscale între statele membre nu poate fi abordată prin instrumente ale ajutorului de stat. Din păcate, legislația fiscală face obiectul unanimității în Consiliu și asta constituie un obstacol uriaș. În multe cazuri, când există Uh, distorsiuni pe piața internă, nu putem să acționăm pentru că legislația nu ne permite să scăpăm de acest uh, tip de discriminare. Trebuie să fie o decizie legislativă care să fie adoptată cu unanimitate. vom încerca să schimbăm această situație prin modificarea tratatului. Nu sunt pentru modificarea tratatului pentru a rezolva situația, dar singura soluție ar fi acum să modificăm tratatul în acest sens. Apoi, riscul unui dezechilibru dacă ne îndreptăm către autoritate de supraveghere autoritate de reglementare unică, fără să promovăm sistemul uh, Uh, de uh, depozit. Sigur, uh, dacă ne mișcăm cu viteze diferite la nivelul celor trei piloni, consecințele vor fi cât se poate de nefavorabile. Putem să rezolvăm asta printr-o uniune bancară, așa cum s-a propus. Uh, Ceea ce pot să vă spun este că Comisia acționează ca uh, o autoritate de rezoluție de facto, utilizând în măsura în care poate uh, ceea ce îi oferă legislația privind ajutoarele de stat. Însă există limitări Noi nu suntem o autoritate de rezoluție, așa încât trebuie să așteptăm uh, o hotărâre în acest sens. Ramon. Bună seara, domnule comisar. Bine ați venit în Parlament. Câteva scurte întrebări. În El Pais am citit în ediția din 5 octombrie că Banco de Santander, Caixas, uh, vor fi uh, bănci neviabile în Spania. Ce gândiți, care este părerea dumneavoastră despre asta? Și s-a vorbit de un plan de salvare a băncii de salvare și una dintre condiții a fost vânzarea participațiilor industriale o vânzare care trebuie să se facă înainte de a primi un uh, uh ajutor de stat. Vorbim de banchea. Aș, s-a vorbit de banchea și aș vrea să știu dacă nu aveți sentimentul că câteva bănci mici au fost forțate să fie lichidate case de economii. Nu s-a ajuns oare astfel la o bancă prea mare care poate să uh, dea faliment? Oare nu va fi naționalizată? Uh, e ca și în meciul Barça-Real Madrid Ronaldo a fost uh, angajat uh, pentru suma de 80 de milioane și Kaka pentru 60 de milioane. Și s-au dat uh, credite în acest sens. Știați de aceste credite? Sau cu banii contribuabilor se finanțează o concurență neloială în domeniul sportului? Comisarul, mulțumesc pentru această o întrebare. Bayern München a cumpărat un alt uh, jucător pentru o sumă mare. Eu nu sunt uh, ministrul locuințelor uh, în Olanda, nu sunt patronul unei echipe de fotbal, nici patronul unei bănci. sunt uh, poate uh, îndreptățiți să răspundă cei care sunt guvernatorii băncilor din Spania. E bine oare ca uh, băncile viabile să participe la capitalul băncilor neviabile? Nu știu. Nu am o părere în această privință vânzarea participațiilor industriale în uh, bănci care sunt supuse unui proces de restructurare în Spania prin uh, aplicarea hotărârilor. Uh, e bine, asta sunt în atenția mea. Există entități în Spania care au nevoie de capital, nu pot să obțină însă capital de pe piață și, prin urmare, vor avea nevoie de o injecție de capital public prin mecanismul uh, stabilit în memorandumul de înțelegere. Deci un împrumut uh, dat băncii din uh, Uh, Spania. Planurile de restructurare care au fost uh, uh, negociate sunt o condiție prealabilă pentru a primi bani publici. Și planurile de restructurare care sunt renegociate, dar care nu au fost încă renegociate final, E vorba de Nova Caixa Galicia, Banca Valencia și alte două bănci sunt uh, cele patru instituții, entități care au fost naționalizate de FROB. Dacă există acționari uh, industriali, trebuie să vedem ce facem cu aceștia. S-ar putea ca în acest proces de restructurare să fie nevoie să fie vânduți după finalizarea negocierilor în ceea ce privește aceste planuri, ele vor fi făcute uh, publice. Dar asta nu țin de mine. Este o hotărâre care a fost luată de autoritățile spaniole Am dat un răspuns laconic în engleză, acum vorbesc în spaniolă, dar spun același lucru a fost o subscriere făcută de FRO pentru BFA, care nu a fost transformată în capital. Dar uh, nu s-a atins, uh, a fost sub pragul uh, de la care trebuie făcută o notificare. Deci asta a depins numai de autoritățile spaniole. Dacă ești sub 2%, Uh, risc active ponderate, nu trebuie să faci o astfel de notificare. Până acum nu s-a prezentat niciun plan individual pentru banchea. Se renegociază și după aceea planurile vor veni la noi pentru aprobare și pentru discutare în următoarele săptămâni, așa cum se prevede în memorandumul de înțelegere. Însă, în ceea ce privește uh, fotbalul, n-am fost atât de norocos uh, uh să văd meciul, așa cum a fost dumneavoastră, dar ca rezultat al acestui meci, echipa mea nu a putut să joace ieri. Președinta, mulțumesc că ați răspuns uh, la întrebările noastre. Mai vreți să adăugați ceva? Nu? Atunci pot să spun că ședința s-a încheiat. Vă reamintesc încă o dată, mâine dimineață suntem la PHSC050. Ne întoarcem după amiază în această sală pentru că în această sală uh, vom continua discuția în cadrul comisiei. Ne vedem mâine.